Colleghi, per favore, se volete prendere posto, possiamo dare corso. Dragi colegi, uh, haideți să luăm loc pentru a începe reuniunea de astăzi, pentru că avem multe puncte pe ordinea de zi. Și la început avem prevăzut o oră și jumătate pentru vot. Cred că nu mai trebuie să facem uh, o probă cu cartela electronică de vot, pentru că deja, dacă dacă nu ați uh, înserat-o deja în aparat, vă rog să o faceți și dacă aparatul funcționează, numele dumneavoastră trebuie să apară pe display. Caz în care funcționează, așadar putem începe votul. La primul punct pe ordinea de zi avem raportul Omen Reuten privind uh, raportul de țară pentru 2009 al Turciei. Începem cu paragraful 1, amendamentul 9. Cine este pentru? Amendamentul 28, spune președintele. Cine este pentru? Vă rog să ridicați mâna. Cine e împotrivă? Deci se respinge. Acum trecem la da, doriți să verificăm. 28, bun. De, a, bine, atunci votăm uh, cu vot electronic. Votul e deschis. Acum votul s-a închis și rezultatul Trenta contrari, 20... 30 împotrivă, 20 pentru. Nu funcționează aparatul de vot? Mm, al cuiva nu. Deci, mărăm, avem, nu, avem, avem două voturi, Panzeri și Moniț, trei împotriva cu Peterle. 32 Allora, sono con i voti contrari indicati a mano. Deci cu voturile împotrivă, prin de mână, avem 32 de voturi pentru și 20 împotrivă, de deci se respinge. Acum amendamentul 29. Vot pe părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. Și partea a doua acum. Pentru. Împotrivă. Se respinge și partea a doua. Acum amendamentul de compromis numărul 1 al raportoarei. Cine e pentru? Împotrivă. Adoptat. Acum trecem la numărul 32. E compatibil, deci votăm. Cine e pentru? Împotriva? Respins. 33. Vot scurt. Cine e pentru? Împotriva? Se respinge. Trovi, Tobiol, se voti. 34. Cine e pentru? 4 cade perché è coperto. Nu, 34 decade pentru că e acoperit de compromis. Acum trecem la compromisul, amendamentul de compromis numărul 2. Cine e pentru, împotrivă, se adoptă. Acum 35 și 36, 37 și 38 se regăsesc în amendamentul de compromis. Deci trecem direct la amendamentul de compromis 3. Cine e pentru? împotrivă, Se adoptă. Trecem la 48, pentru că celelalte este acoperite de, amendam- de amendamentul 3. Deci 48, cine este pentru? Contrarii. Cine împotrivă? Se respinge. Amendamentul 49, acum cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 50, pe două părți. Prima parte, cine e pentru? Împotrivă? adoptat. Și partea a doua, cine e pentru, împotrivă, se respinge. 51 acum, cine e pentru, împotrivă, adoptat. Amendamentul de compromis numărul 4, cine e pentru, împotrivă, adoptat. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 și 60, toate sunt acoperite. Și acum trecem direct la amendamentul oral al raportoarei și a, a solicitat cuvântul doamna Flotră. Vă rog. Euh, e vorba de Amendamentul oral al, al raportoarei regretă decizia Curții Constituționale de a anula legislația și de a adăuga un apel adunării naționale din Turcia pentru a găsi un consens pentru reforma constituțională, pe care l-am prezentat, l-am înaintat în scris. E un amendament anterior oral. Adăugăm ceva la amendamentul raportoarei. Chiedo alla relatrice Amarantin se è d'accordo. Întreb raportarea dacă este de acord cu această propunere, doamnei Flotă. Yes, President, I, I can agree on it. Domnule președinte, în principiu sunt de acord, dar am avut uh, o dezbatere ieri pe această temă și am răspuns doamnei Flotră pe această temă. Mă bucur de faptul că își schimbă acum amendamentul oral. Bine, allora mettiamo ai... Președintele, bine, atunci supunem la vot amendamentul cu modificarea indicată. Deci, e vorba de alineatul 9, Amendamentul oral. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Adoptat. Acum 61. Pentru? Împotrivă? Respins. 62. Pentru? Împotrivă? Respins. <clears throat> Nu mai întreb și de abțineri, numai dacă cineva nu dorește să-și exprime abținerea direct. Ca să respectăm procedura, v-ați dat deja seama, dar v-am spus. Numărul 63 acum, cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Respinto? Avete visto bene? Io no, non sono stato... Nu, a fost respinto. Va bene. Respinto. <laughs> Bine, mă scuzați, a fost respins, spune președintele, și acum trecem la 64, însă nu, s-a cerut verificarea electronică la 63. Votul e deschis? Votul e deschis. Și acum votul s-a închis. Și avem rezultatul final de 44 plus 1 voturi. 45 pentru, nu, 45 contra și 20 împotriva, respins, după cum bine ați văzut. Și acum trecem la 64. Cine e pentru? Împotriva? Respins. 65. Lambsdorff, cu amendament oral pe care îl aveți în față, cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Acum 66. Cine e pentru? Împotrivă? 66. Eu aș spune să controlăm electronic. Deci 66 s-a deschis votul electronic. 66. Acum am închis votul și avem rezultatul de 34 pentru, 26 împotrivă. Bine, 27 împotrivă uh, cu vot prin ridicare de mână, deci se adoptă. Și acum trecem la 67. Nu, acesta decade. Pentru că s-ar fi votat doar dacă 66 era respins. Deci 68. Cine pentru? Împotriva. Respins. 69. Pentru. Împotriva. Respins. 70. Comandament oral. Cine e pentru? Împotrivă? Adoptat. Trecem la 71. Pentru. Împotrivă? Respins. 72. Pentru. Împotrivă? Respins. 73. Pentru? Împotrivă? Respins. 74. Pentru. Împotrivă. Respins. 75. Pentru. Împotrivă. Aici nu sunt sigur și verificăm electronic. 75, vot electronic, votul e deschis. Votul e deschis la 75. Acum am închis votul. plus două voturi împotrivă, deci avem 35 pentru 35 împotrivă, deci se respinge în caz de egalitate. Domnule președinte, nu am cartela de vot cu mine, dar voiam să votez pentru. 36 Președintele, bine, atunci avem 36 pentru, 35 împotrivă, deci se adoptă. Bine. 76 de cade, 77 acum. Cine pentru? Împotrivă? <clears throat> Facem un, altra, un altro test. 77 sì. Bun, 77 verificăm electronic, am deschis votul. 77. Acum s-a închis votul și avem Bine, dar atunci înseamnă că nu ridică mâna lumea. 56 împotrivă se respinge. 78 acum, în Orden. Cine pentru? Împotrivă? Respins. 79 pentru. Împotrivă? Respins. 80 Lambsdorff. Pentru. Împotrivă? Aici cred că trebuie să verificăm electronic. Am deschis votul la 80. Te închide votul. Și la 80 avem Allora, 30 uh, eh, contrari, 35. Deci 30 împotriva, 35 pentru. Nu, 30. Deci se adoptă. Com- amendamentul de compromis numărul 5. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la 83 direct. Amendament, cu amendament oral indicat în text de pe lista de vot. Deci cine e pentru 83? Împotrivă? Se adoptă. 84 acum. Cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. 85, Van Orden, cine pentru? Împotriva. Se respinge. 86, pentru? Împotriva. Se respinge. Amendatul de compromis numărul 6 al raportoarei, cine pentru? Împotriva. Se adoptă și trecem la amendamentul 95. Toate celelalte decad. Deci 95. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Se respinge. 96 acum. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Se respinge. 97. Nu, spune președintele, asta e acoperit de președinte. Deci, trecem direct la compromisul 7 al raportoarei. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Sărim 99. Trecem la 100, Mauro. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. 101, Belder. Cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. 102, Howie Tobios. Cu cere de vot pe părți. Deci citesc textul. Se votează doar partea finală a amendamentului. Deci cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Acum alineatul 18, amendamentul 103. Cine e pentru? Împotriva? Se respinge. 104, Mauro. Cine e pentru? Împotriva? Se respinge. 105, Belder. Cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. 106 Belder. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 107 Belder. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 108 pentru. Împotrivă. Se respinge. 109 pentru. Împotrivă. Se respinge. 110 Papadopoulou pentru. Împotrivă se respinge. 111 Cucan pentru împotrivă se respinge. Amendamentul de compromis numărul 8 al raportoarei cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Deci toate celelalte intermediare decad și trecem la 115 Madlener. Cine este pentru? Împotrivă se respinge. 116 Graf Lansdorf, cu amendament oral indicat în textul de vot. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 117, 118 decad și atunci trecem și 119, trecem la 120. Cine este pentru 120? Împotrivă se respinge. 121 pentru împotrivă se respinge. 122, cine este pentru? Împotrivă, se respinge. 123, bă scurt, cine, vot uh, pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, se respinge. Partea a doua, amendamentul 123, cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. 124, cazac da. Deci, am respins prima parte de la 123, deci votăm 124. Cine e pentru 124? Cine e împotrivă? Se respinge. 125. Cine e pentru? Împotrivă? Da, trebuie să verificăm electronic. Am deschis votul la 125. Am închis votul și rezultatul este de 41 împotrivă, 30 pentru, deci se respinge. 126 acum, Papadopoulou. Cine e pentru? Împotriva? Se respinge. Howitt Obiols 127, comandament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 128. Cine e pentru? Împotriva? Aș spune că a a fost respins, dar se pare că nu prea ridicați mâinile. Pentru mine e dificil așa. S-ar, s-ar părea că s-a respins, dar vă rog să ridicați mâinile ca să le văd și eu. Deci 129 acum. Cine e pentru? Nu, 128. Haideți să verificăm electronic la 128. Am deschis votul. Deci verificăm 128. Am închis votul la 128. Avem 45 pentru și 27 45 împotrivă, 27 pentru. Deci a fost respins. Acum 129. Da, doriți să luați cuvântul, domnul Salafranca, vă rog. Una de... Da, domnule președinte, doar o chestiune de procedură. Aș fi vrut să verificăm votul <clears throat> din partea uh, grupurilor politice, pentru că uh, am senzația că sunt mai mulți membri decât ar trebui. Mi se pare că sunt trei voturi în plus și uitându-mă la lista pe care o am eu, ar trebui să fim uh, 70. De aceea aș fi vrut să verificăm acest lucru. Mm. Va bene. Allora, la spiegazione che viene data dagli uffici... Explicația furnizată de birou este că, într-adevăr, da, sunt două voturi mai mult decât uh, a trebuit la grupul nostru. Însă pentru că Ria și Brock nu au cartela, se compensează cu cei doi în plus. Deci totul uh, are o explicație. Ar trebui ca votul cu explicația asta să fie uh, reglementar. Așadar, trecem la 129. Cine e pentru? 129. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Se respinge. 130. Pe părți. Prima parte. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Se adoptă. Partea a doua acum. Cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. 131. Pentru. Împotrivă? Se respinge. Nu, s-a cerut să controlăm. Controlăm electronic 131, am deschis votul. Am închis votul la 131. se indică faptul că PPE-ul au două voturi în plus pentru că mm, acum funcționează aparatura electronică, dar oricum avem 38 de voturi contra 32 pentru, 36 cu două voturi minus, deci oricum se respinge. Deci amendamentul 132, flotă, cine este pentru? Împotrivă, se respinge cu aceeași majoritate. Amendamentul de compromis numărul 9 a raportoare, cine e pentru? Împotrivă, se adoptă. Trecem la 135, amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. 136 acum. Flotră și Lunacek. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. De Kaiser. 137. Amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. 138 și 139 identice. Flotră Lunacek. Cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. Sau se resping. 140. Van Orden. Cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. 141. it obios. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 142. Kazak. Cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. 143. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 144. Salavracos. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 145. Pentru împotrivă, se respinge. 146 pentru, împotrivă, se respinge. De, e retras 147, deci 148 acum Papadopoulou. Cine e pentru? Împotrivă, se respinge. 149 pentru, împotrivă, se respinge. 150 pentru. Împotrivă. Se respinge. 151. E dificil de pronunțat numele ăsta. Deci cine e pentru 151? Împotrivă. Se respinge. 152. it obvious? Cine e pentru? Da, raportarea e pentru. Cine e împotrivă? Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 10 a raportoare, pe părți separate. Deci vot separat. Prima parte, cine e pentru? Împotrivă, se adoptă. Partea a doua, cine e pentru? Împotrivă, se adoptă. 153, 54 și 55 de cad. Deci trecem la 156. Vot pe părți. Flotru și Lunacek. Prima parte. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Se respinge. Partea a doua. Nu, e acoperită de amendamentul 10. Bine, deci trecem la 150. Nu. 158 și 159 sunt retrase, 160 și 161 sunt acoperite de compromis, 162 retras, 63 acoperit, 164 compatibil, deci votăm 164. Cine e pentru? Împotrivă? Mm, nu-mi dau seama. Deschid votul electronic la 164. Deci am deschis votul și acum am închis votul și... Nu, există o persoană care nu votează. Rezultatul ar fi 31 împotrivă, 37 pentru, deci se adoptă. Și trecem la 165. nu, 165 a fost, nu pentru că a fost votat 164, 166 este retras, 167 acoperit, 68 retras. Deci, trecem direct la 171, bă scurt. Cine e pentru? Împotriva? Se respinge. 172, Salavracos. Pentru. Împotriva? Se respinge. 173 retras. 174 acum. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 175 Van Orden. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 176 Kazak. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 177 pentru, împotriva, se respinge. 178 pentru, împotriva, se respinge. 179 pentru, împotriva, se respinge. 180 e retras, 181 la fel, retras, 182, cine e pentru? Cine e împotriva? se respinge. 183 retras, 184, Howie Tobios, cine pentru? Împotrivă, se adoptă. 185, cine pentru? Împotrivă, se respinge. 186 acum, pentru. Împotrivă, se respinge. 187. Flotre Luna ce Keller. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. 188. Teano Coal și alții. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. 189. Lambsdorff. Pentru? Împotrivă? Se respinge. 190. Paleschis. Cine pentru? Împotrivă? Da, aici spune să controlăm. Deci 190, am deschis votul electronic la 190. Am închis votul. La 190, tot avem o persoană care nu votează. Dar oricum, 38 pentru, 32, 32 împotrivă, se adoptă. Trecem la 191. Cine e pentru? Împotrivă, se respinge. 192 pentru. Împotrivă. Se respinge. 193. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 194. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 195 și 196. Identice. Flotră, Lunacek și alții. Pentru. Împotrivă. Se resping aceste două. 197 acum pentru... Nu, se pare că trebuie să verificăm. Verificăm electronic la 195 și 196. Am deschis votul. Sunt doi, două persoane sau cel puțin o persoană care nu votează. Dar aș dori să știu cine e acea persoană, în fine. Rezultatul ar fi 29 pentru, 41 împotrivă, se respinge. Ah. Domnul Brepo spune, eu sunt acela pentru că nu mi-am adus cartela electronică. Ei nu la car. Da, președinte, dacă dumneavoastră nu aveți cartela, nu sunteți dumneavoastră. Cineva care are cartela nu votează. Deci nu e vorba de dumneavoastră există o persoană care are cartela și care nu votează. Are cartela, fun- cartela funcționează, dar nu apasă pe buton, nu știu, un mister. Bun, trecem la 197. Cine e pentru 197? Împotrivă? Da, nici aici nu sunt sigur. Deci 197. Am deschis votul la 197, controlăm. Am închis votul și avem aici 29 pentru, 41 împotrivă. Vă rog să ridicați mâna ca să vă pot vedea, pentru că pierdem uh, vremea. 198 acum, Cazac. Cine pentru? Împotrivă? se respinge. 199 Papadopoulou, cine e pentru? Împotrivă, se respinge. 200 acum, Flotre, Luna, Cec și Keller, cine e pentru? Împotrivă, se respinge. 201, cine e pentru? Împotrivă, se respinge. 202, Preda, cine e pentru? Împotrivă, se respinge. 203, cine e pentru? Împotrivă, se respinge. 204, identic cu 206. Papadopoulou Triantafilides. Cine pentru? Împotriva, se resping cele două. 205, acum, cine e pentru? Împotriva, se respinge. 207, cine e pentru? Împotriva, se respinge. 208, Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. 209. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. 210. Pentru? Împotrivă? Se respinge. 211. Pentru? Împotrivă? Se respinge. 212. Pentru? Împotrivă? Se respinge. 213. Pentru? Împotrivă? Se respinge. 214. Cine... Nu, e, acesta decade. Trecem la 215. Boscur, Cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. 216 și 217, 18, 19 și 20 sunt acoperite de amendează de compromis numărul 9. Deci votăm 221. 221 Chrysler Dörfer. Cine e pentru? Împotrivă se respinge. 222 Kazak e compatibil, deci votăm. Cine e pentru 222? Cine e împotrivă? Se respinge. 223 Salavracos. Decade. 224 atunci, nici el pentru că e identic. Deci 225 votăm acum. Cine e pentru 225? Cine e împotrivă? Se respinge. 226. Cine e pentru? Împotrivă? se respinge. 227 pentru, împotrivă, se respinge. 228. Cine pentru, împotrivă, se respinge. 229. Pentru, împotrivă, se respinge. 230. Pentru, împotrivă, se respinge. 231. Pentru, împotrivă, se adoptă. 232 pentru, împotrivă, se respinge. 233 pentru, împotrivă, se respinge. 235 pentru, împotrivă, eh, mă rog, mă scuze, 234 și acum 235, 236 care sunt identice, deci, cine este pentru acestea două, cine este împotriva, se respinge. 237 acum, cazac. Cine este pentru? Împotriva, se respinge. 238 acum, pentru, împotriva, aici nu sunt sigur, poate ați obosit și nu ridicați mâinile. Deci verificăm 238. Am deschis votul electronic la 238. Deci votul e deschis. Vă rog să votați. Nu știu, cineva cred că doarme. O persoană doarme. Bun, avem oricum 31 pentru, 39 împotrivă, se respinge. Nu știu cum votează cel care doarme. Acum, amendamentul oral al raportoarei este foarte lung, îl puteți citi dacă doriți, dar votăm cine este pentru, împotrivă și se adoptă. 239 acum. DAF. Cine e pentru? Împotrivă? Mm, cred că a fost adoptat. Deci 240 acum. Nu. Verificăm electronic 239. Am deschis votul electronic. La 239. 239, nu știu, este un mister aici. Avem 38 pentru, 32 de voturi împotrivă. Aveți de toată dumneavoastră, dar nu, dacă nu ridicați mâinile de aici, nu vă pot vedea. Bun, acum trecem la 240, DAF. Cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. 241, DAF Weigel. Cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. 242, Madlener. Nu, nu, se solicită verificarea cu vot electronic la 241. Da, am des 241, am deschis votul de control la 241. Deci am deschis votul. Acum, cred că două persoane dorm. Bun, am închis votul. Avem trei 32 de voturi pentru 30, nu, 37 pentru 32 împotrivă se adoptă. Trecem la 242. Madlener, cine e pentru? Cine e împotrivă? Se respinge. 243. Cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. Și acum ajungem la considerentul A. Identic, amendamentul 2, 3, Kleisdorfer și alții. Cine este pentru? împotrivă, se respinge. Acum amendamentul 4. Cine e pentru? Împotrivă, se respinge. 5 uh, a fost retras, preda a fost retras și votăm 6, bot scurt. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Se respinge. Acum 7 votăm. Cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 8. Scholz. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 9. Kazak. Cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. Acum considerentul B. 10 și 11 sunt identice. Van Orden, Howitt, Obios. Cine e pentru? Împotrivă. Se resping aceste două. Și acum avem eh, considerentul C, 12, 13, 14, identice. Howie, Tobiel și alții. Votăm cine e pentru. Împotriva. Au fost respinse aceste trei. Și acum ajungem la 16. Cine e pentru? Împotriva. Respins. 15. Howie Tobiols. Pentru. Împotriva. Respins. 17. Pentru. Împotrivă. Respins. 18. Preda. Pentru. Împotrivă. Respins. 19. Clay Smolzer. Pentru. Împotrivă. Respins. 20. Scholz. Pentru. Împotrivă. Respins. 21. Copa. Pentru. Împotrivă. Respins. 22. Pentru împotrivă, respins. 23, bă, scurt, pentru, împotrivă, se respinge. Ajungem la 24, cazac. Cine e pentru? Împotrivă, se respinge. 25, Van Orden, pentru, împotrivă, se respinge. 26 Scholz pentru. Împotrivă se respinge. 27 Scholz pentru. Împotrivă se respinge. Și avem amendamentul 1 Bo scurt. Cine e pentru? Împotrivă se respinge. Și acum vot electronic final asupra moțiunii modificate. Deci am deschis votul.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 acea persoană care nici acum n-a votat, dar oricum 60 pentru 0 voturi împotrivă, com- complimente, felicitări raportare în unanimitate a fost adoptat raportul. Da, afa- afară aveți o, un car triunfal cu patru cai care o așteaptă pe colega Reuten ca să dea în conjurul Parlamentului, ca să o aplaude toți colegii. Și acum Haideți să continuăm cu votul privind uh, progresele făcute de fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Raportor Zoran Tadar. Dacă se poate. Dar uh, a cerut cuvântul înaintea votului domnul Taler. Vă rog, aveți cuvântul. Parola al onorevole Taler. Per favore, un attimo di silenzio. Ha chiesto la parola il relatore. Rog, liniște are cuvântul domnul uh, raportor Thaler. Mulțumesc, domnule președinte. Lista de voturi, așa cum spuneam și ieri, și abordarea cu privire la Croația și Macedonia a fost uh, convenită între partide. Au fost uh, câteva amendamente sau solicitări de ultim moment pentru voturi pe părți. Însă, dacă urmăriți lista, vă veți da seama că pentru a păstra textul și intenția inițiale, e mai bine să votăm uh, cu plus pozitiv în anumite situații. Aștept cu nerăbdare voturile. Mulțumesc! Bine, con questo chiarimento procediamo al paragrafo 1. Bine, și acum începem votul. Uh, alineatul 1, amendamentul 1, Gianacu Comuțacos. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 2 acum. Cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 3. Taler. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. 5. Covacev Stoianov. Cine e nu, 3 a fost adoptat, deci 5 e caduc, 6 e caduc, 7 e caduc. Deci trecem la 8 al lui Taler. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. 9 Băsescu pentru. Împotrivă? Se adoptă. 10 Băsescu. Cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. 11 Gianacu. Cine e pentru? Împotriva? Se respinge. Amendamentul 12. Cine e pentru? Împotriva? Se adoptă. 13 acum. Cine e pentru? Împotriva? Respins. 14. Taler. Vot cu amendament oral. Cine e pentru? Împotriva? Se adoptă. 15, Cucan și Brisagici. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 1 a raportorului. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la amendamentul oral numărul 1, pentru că celelalte sunt caduce. A fost votat amendamentul de compromis. Deci, amendamentul oral 1. Cine e pentru? Împotrivă acum? Cine e? Deci se adoptă. Acum, da, cerul cerut cuvântul doamna Cornelison. La firmataria de lemin... A solicitat cuvântul redactoarea amendamentului doamna Cornelison. Vă rog. Mulțumesc. Aș dori să depun un amendament oral de ultim moment pentru a ține cont de toate sensibilitățile și sensibilitățile. Se spune că autoritățile din Macedonia macedoniene, deși e vorba de un adjectiv, am dorit să schimbăm autoritățile de la Scopie. De la Scopie. Deci dacă nu e nimeni împotrivă, ar fi un compromis bun. Allora, se eh, avete ascoltato l'emendamento orale. Președintele, ați ascultat amendamentul oral. Dacă cineva e împotrivă, Uh, ar trebui să se ridice în picioare sau nu știu, oricum. Da, vă rugăm să vă ridicați în picioare dacă sunteți împotrivă. La plena, în plen așa se face. Dacă sunteți împotriva acest amendament oral, cine e împotriva acest amendament oral, vă rog să se ridice în picioare. Și dacă suficienți colegi nu sunt în favoarea acestui amendament oral, atunci nu-l aprobăm. Mi se pare că așa stau lucrurile. Îmi pare rău, dar nu-l, nu-l votăm, nu supunem la vot. Deci, votăm 19, așa cum se indică în text. Deci cu cuvântul macedonen. Deci cine e pentru 19? Împotriva? Se adoptă. Acum 20. Nu. Acesta e caduc. Și acum trecem la 21. Băsescu. Cine e pentru? Împotriva? Se respinge. Amendamentul oral al raportorului la alineatul 8. Amendamentul oral numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 22 Băsescu pentru. Împotrivă? Se respinge. 23 Taler pentru. Împotrivă? Se adoptă. 24. Cine pentru? Împotrivă? Cred că a fost adoptat. Dar vă rog, uh, faceți un pic de gimnastică pentru că vă obosiți prea repede și eu nu mai văd cum votați. Bun. Amendamentul oral 3 al raportorului e caduc pentru că s-a adoptat 24, deci votăm 25, Gianacu și Comuțacos doar în ce privește cuvântul indicat în text. Deci cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. Da, verificăm, verificăm, pentru că nu ridicați mâinile. Deci 25, amendamentul 25, am deschis votul electronic doar pentru parola urges. Deci, votul e deschis. aceeași persoană care doarme și avem 37 pentru, 29 împotrivă, se adoptă. Bun, trecem la amendamente de compromis 2 al raportorului. Cine e pentru? Împotrivă, se adoptă. Deci, uh, următoarele devin caduce și trecem la amendamentul oral numărul 4 al raportorului. Cine e pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul 31 acum, cu canibrisagici. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. 33. cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. 34. Pentru. Împotrivă? Aici nu știu ce să spun. Haideți să verificăm. 34. Am deschis votul electronic. Am închis votul. 27 pentru, 38 împotrivă, deci respins. Deci ajungem la 35 acum. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. 36. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 3 al raportorului. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Deci 37, 38, 39 și 40, 41. Deci tot acestea caduce. Trecem la 42. Cine este pentru 42? Împotrivă. Se adoptă. 43. Taler. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 44. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 44. Bine, verificăm. Am deschis votul electronic la 44. Deci la 44 votul e deschis. Și am închis, avem 17 pentru 48 împotrivă. Deci respins. 45 acum, Gianacu Comuțacos. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. 48. Cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. 47. Van Orden. Cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. 49. Taler. Pentru. Împotrivă? Se adoptă. 50. Brisagici. Pentru. Nu. Președintele spune că 50 nu se votează pentru că 49 a fost adoptat, deci 50 cade și atunci trecem la 46. Nu. Și acesta cade. Ajungem la compromisul numărul 4, pe părți. Prima parte. Cine e pentru prima parte? Cine e împotrivă? Se adoptă. Acum partea a doua. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. 51 e caduc. Deci toate până la 57 toate sunt acoperite. Deci votăm 57. Cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul oral 5 acum. Nicolai. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Se respinge. Deci votăm amendamentul 58 Taler. În pe două părți. Prima parte votăm acum. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Se adoptă. Partea a doua. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 5 al raportorului și aici pe părți, pe trei părți. Votăm prima parte. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Partea a doua. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Partea a treia. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Deci asta înseamnă că decade 59 plus 60 61 Scusate un attimo di consultazione. Scusate, ma consulto con il segretario. Ah, sì. Allora, come indicato nel... nel... Deci, ah, come si indica per lista di voto? 60 trebuie votat până la partea la care până la partea indica, la care se indică în manualele de școală. Deci votăm 60. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Se respinge. 61. Nu, vreți să verificăm 60? Bine. Am deschis votul la 60. Bine, chiudiamo la votazione. 24 a 40. Am închis votul și avem 41 pentru, 24 împotrivă, se adoptă. Și 61 cade, 62, Peterle, cine e pentru? Cine e împotrivă? Se adoptă. 32 Băsescu e caduc. Și trecem la 63 Salavracos. Sunt două părți aici care trebuie votate și votăm prima parte. Underlines countries. Cine pentru? Cine împotrivă? Se respinge. Restul e caduc pentru că e acoperit de amendamentul 60 și ajungem la amendamentul 64. Nu, 64, 65 sunt acoperite, 66 și acesta. Deci, a, deci ajungem la 67 pe trei părți. Votăm 67. Cine e pentru prima parte? Cine e împotrivă? Se adoptă. Acum partea a doua. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Și partea a treia, cine pentru? Împotrivă, se adoptă. 68 acum. Nu. 68 nu se votează. Ajungem la 69. Cine pentru? Împotrivă, se respinge. 70 pentru. Împotrivă, se respinge. 71 pentru. Împotrivă, se adoptă. 72 pentru. Împotrivă. Se respinge. 73 pentru. Împotrivă. Se respinge. 74. Votăm 74 Salavracov. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Se respinge. 75 Copa. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 76. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 77. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 78. Nu se votează. Pentru că e la fel cu 77. Deci trecem la 79. Giannacu Comuțacos. Cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 80 taler. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 81 taler. Pentru împotrivă, se adoptă. 82, copa, pentru, împotrivă, se adoptă. Așadar, votăm electronic rezoluția cu modificările sale. Am deschis votul. Si chiude la votazione. Am închis votul. Avem 56 pentru, 5 împotrivă. Felicitări raportorului. Avem și 5 abțineri. Deci a trecut raportul. Acum trecem la votarea mm, propunerii de deluție referitoare la raportul intermediar de evaluare a Croației pentru 2009. Relatore Svoboda. Raportor domnul Hannes Svoboda. Avem uh, alineatul 1A, amendamentul 12 pe patru părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă? Se adoptă. Partea a doua. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. Partea a treia. Amendamentul al raportorului. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. Partea a patra. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Da, vă rog să ridicați mâinile. Bun, amendamentul 13. Cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul 14, Van Orden, pe două părți. Partea întâi, cine este pentru? Cine e împotrivă? Se respinge. Acum partea a doua, cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. Trecem la 15, posălt, pe două părți, cine e pentru, cine e împotrivă? Se adoptă. Și acum partea a doua. Nu, doriți să verificăm la prima parte a amendamentului 15. Am deschis votul. închis votul și avem 40 pentru, 18 împotrivă, dar din nou n-ați ridicat mâinile. Bun, deci votăm acum partea a doua. Cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. Deci nu, verificăm electronic pentru partea a doua. Am deschis votul. Partea a doua, amendamentul 15. Mhm. Chiusa la votazione, 32 contrari, 29. Deci avem 29 pentru, 32 împotrivă, se respinge. Votăm 16, Lambsdorff. Cine e pentru, cine e împotrivă, se respinge. 17. Pentru. Împotrivă, se adoptă. 19, Băsescu, pentru. Împotrivă, se respinge. 18, pentru. Împotrivă, se respinge. 20 Svoboda pentru. Împotriva se adoptă. 21 pentru. Împotriva se respinge. Acum amendamentul de compromis 1 al raportorului cu, pe patru părți. Prima parte, cine e pentru? Nu, domnul Svoboda dorește să ia cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Aș dori să retrag atenția asupra celei de-a doua părți pentru motivul următor. Ieri l-am auzit, l-am ascultat pe domnul Bramerț. În prima parte solicităm o cooperare totală. Pentru a doua parte, domnul Bramerț, el însuși a spus că nu știe dacă aceste documente mai există și de aceea doresc să retrag a doua parte. Însă cooperarea deplină și totală, inclusiv în ce privește documentele, figurează în prima parte. La Bine, deci votăm prima, a treia și a patra parte. Votăm prima parte. Cine e pentru prima parte? Împotrivă, se adoptă. Partea a doua nu votăm, deci partea a treia. Cine e pentru? Împotrivă, se adoptă. A patra parte, cine e pentru? Împotrivă, se adoptă. Acest amendament de compromis face să decadă toate amendamentele. Nu sunt chiar așa multe care urmează și trecem la 26. Weigel Arlachi. Vot pe prima parte. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. Partea a doua. Cine pentru? Împotrivă? Se adoptă. 27 acum. Weigel Lambsdorff. Cine pentru? Împotrivă? Se respinge. Amendamentul oral 2 al raportorului. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la 29. Mölzer. Cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. 31 Băsescu vot pe părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă? Eu spune că se, se adoptă. Bun. Partea a doua. Cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. 30. Brandner Cornelison. Cine e pentru? Contrari. Împotrivă? Mm, aici nu, lucrurile nu sunt clare. Verificăm cu vot electronic amendamentul 30. Mancano ancora due voti. Din nou lipsesc cele două voturi. Nu, Bun, am închis votul. 3, uh, 29 pentru, 30 împotrivă, se respinge. Trecem la amendamentul 32. postul. Cine e pentru? Împotrivă? Aprovato. Emendamentul 30. Se adoptă. Acum, 34 e caduc, 33 deci se pare că trecem direct la 36, spune președintele. Nu. No, dobbiamo votare l'emendamento orale 3. Dobbiamo votare l'emendamento orale 3. Trebuie să votăm amendamentul oral numărul 3. Deci amendamentul oral 3. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Se adoptă. Acum 35 e caduc, deci trecem la amendamentul de compromis numărul 2 al raportorului. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Acum 36, Brandner Cornelison. cu vot în trei părți. Însă amendamentul de compromis 2 a fost adoptat. Deci, trecem la 37. Weigel, Lambsdorff și Arlachi. Cine e pentru 37? Împotrivă. Se adoptă. 38. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. 39. Mölzer. Cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. 40. Scholz. Cu, uh, se votează în două părți. Prima parte cine e pentru? Împotrivă se respinge. Partea a doua. Cine-i pentru? Împotrivă? Se respinge. 41. Mölzer. Cine-i pentru? Împotrivă? Se respinge. 42. cine pentru? Împotrivă? Se respinge. 43. Băsescu. Pentru. Împotrivă? Se adoptă. Acum amendamentul 44 uh, pe părți. Brandner Cornelis. În prima parte, cine pentru? Împotrivă. Se respinge. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 45. Brandner Cornelison. cine pentru? Împotrivă. Se respinge. 46. Pentru. Împotrivă se adoptă. 47 Broc pentru împotriva. Mm, da, se adoptă. 48. Brandner Cornelison. Pe părți. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Se adoptă. Partea a doua. Cine pentru? Da, doamna Brandner. Prima parte a fost retrasă spune doamna Brandner. Președintele, da, a fost retrasă. Da, n-am citit eu. Bun. Deci am uh, făcut un vot inutil. Votăm partea a doua, la 48. Cine e pentru? Împotriva? Nu, mie nu mi-e clar cum stau lucrurile, deci verificăm electronic partea a doua la 48, am deschis votul. Bun, deci avem 31 pentru, 25 împotrivă, se adoptă. 49, Brandner Cornelison. Cine e pentru? Împotrivă, se adoptă. 50, Weigl, Lambdorf, Farrachi, Cine e pentru? Împotrivă, se adoptă. Și trecem la considerente. Amendamentul 2. Cine e pentru? Mălțăr. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Se respinge. 3. Weigler Lachi. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 4. Weigel, Lambdor, Farlachi. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 5. Mölzer. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 6. Weigel, Arlachi. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 7. Weigel, Arlachi. Pentru. Împotrivă se respinge. A, amendament de compromis 3 al raportorului. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Deci, următoarele decad și trecem la 11. Amendamentul 11. Scholz. Trei părți, pe trei părți. Prima parte, acum cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. Partea a doua acum, cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. Partea a treia, cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. Și citarea 4a, amendamentul 1, posălt, cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Și acum vot electronic uh, final pentru rezoluția cu amendamente. Deci am deschis votul. Vi comunico con grande piacere. Cu mare plăcere vă comunic faptul că um, colegul nostru a dormit, s-a trezit. Și avem, a votat toată lumea, în sfârșit. 62 de persoane de față, 62 persoane au votat. Bun, deci avem 54 pentru, 8 abțineri și niciun vot împotrivă. Felicitări raportorului. Abbiamo l'ultima Bun, și acum uh, ultima sesiune de voturi privitoare la raportul Sarius Voschi, securitatea aprovizionării cu gaze naturale. Și trecem la vot. Votăm compromisul numărul 1 al raportorului. Cine este pentru? Cine e împotriva? Se adoptă. Deci, trecem la 38. Cine e pentru? Împotriva? Se respinge. Amendamentul 6 al raportorului. Cine e pentru? Împotriva? Se adoptă. Amendamentul 40. Cine pentru? Împotriva? Din păcate a fost respins amendamentul meu. Și trecem la amendamentul 7 al raportorului în trei părți. Votăm prima parte. Cine e pentru prima parte? Împotriva? Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotriva? Se adoptă. Partea a treia. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 2 al raportului. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Asta înseamnă că următor le pun la amendamentul de compromis numărul 3 al raportorului. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis numărul 4. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la 45. Hazi George. Giu. Cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. 10 al raportorului. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendate de compromisul numărul 5 al raportorului. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. 46. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. A, 47 a fost amendamentul meu, sunt fericit. Bun. Amendamentul 12 al raportului. Cine uh, pentru? Împotrivă se adoptă. 13 al raportorului. Cine pentru? Împotrivă se adoptă. 14 al raportorului. Cine pentru? Împotrivă se adoptă. 48. Cine pentru? Împotrivă se respinge. 15 al raportorului pentru. Împotrivă se adoptă. 16 al raportorului pentru. Împotrivă se adoptă. 49. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 17 a raportorului. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 50. Pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul de compromis 6 a raportorului. Cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă următoarele CAD 51 18, deci trecem la 52. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Aici, în mod narcisist, spun să verificăm. Mă scuzați, amendamentul meu. Deci 52. Am deschis votul electronic. Dar cred că o să pierd n-ați ridicat mâinile pentru că sunteți foarte amabili. Am închis votul. Da, avem 19 pentru 35 împotrivă. Ce umilință. Bun, trecem la... Bine, sunteți foarte simpatici cu mine. Trecem la 53. Cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. 54. E compatibil cu 53. Aici nici măcar nu există indicație de vot. Deci, 54. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Da, ce să fac? asta este, iar am pierdut. Bun, 19 al raportorului cine este pentru, împotrivă, a, adoptat. 55 riera nu este compatibil cu 19, deci cade. 56, cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. 20 al raportorului, cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. 57. Cine e pentru? Împotrivă? Se respinge. 58 retras, Amenat de compromis 7 al raportorului. Cine e pentru? Împotrivă? Se adoptă. Asta înseamnă că următoarele foarte multe ă, decad ajungem la 63. 22 a fost retras, ajungem la 63 a raportorului. Cine este pentru? Împotriva? Se adoptă. 23 Paleschis, pentru. Împotriva. se adoptă. 24, pentru. Împotriva. se respinge. 25, pentru. Împotriva se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 8 a raportului pentru împotrivă se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis numărul 9, că celelalte au decăzut. Deci, compromisul 9 al raportului pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 28. Pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul de compromis numărul 10 al raportorului. Pentru, Împotrivă se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis numărul 11, prima parte. Cine pentru? Împotrivă se adoptă. Partea a doua. Cine pentru? Împotrivă se adoptă. Acum 30. Nu, 31 acestea sunt caduce și 4 e caduc. Trecem la 33. Van Orden. Cine pentru? Împotrivă se respinge. 34 Lansbergis e acoperit de compromisul 11 și 35 la fel, deci ajungem la votul final electronic. Am deschis votul. Deci votul e deschis și rămâne deschis. Trei colegi nu au votat. Probabil că și-au uitat cartele când au părăsit sala. Închidem votul final și avem 47 pentru, 4 împotrivă, o abținere. Felicitări raportorului. Rezoluția e adoptată. Miracolo. Sottolineo, complimentandovi con i deci, felicit uh, uh, toți colegii. Am terminat votul exact la orele 10.30, după cum se prevede pe ordinea de zi. Parcă suntem la NASA. Adesso cosa abbiamo? Bene, allora diamo qualche minuto di Bine, haideți să acordăm timp colegilor și funcționarilor care doresc să părăsească sala. La relazione di voto per eh, guadagnare l'uscita e eh, possiamo iniziare. Și începem eh, discutarea punctului 15, descărcarea de gestiune 2008, bugetul general al CE, secțiunea 3, Comisia. E un proiect de aviz, raportor este domnul Galler și are cuvântul pentru a face o introducere. Vă rog, domnule Galler. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzende. Sollen wir nicht erst noch warten, bis die Leute... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș prefera să așteptăm ca toată lumea să iasă în liniște din sală. Come vuole, possiamo aspettare qualche minuto, non siamo in ritardo. Siamo stati... Președintele, nu uh, suntem în întârziere, așa că putem să așteptăm câteva minute. La parola. Dau după aceea cuvântul. pregherei colegii che stanno per lasciare l'aula. Îi rog pe colegii care ies din sală să o facă în liniște și cât mai repede, pentru că am impresia că au loc conversații în sala de ședințe, ori ar fi mai bine să le continuați afară. Pentru că ședința trebuie reluată, domnul Galler vă putem asculta, deci aș dori să vă dau încă o dată cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. E vorba de avizul AFET pentru descărcarea bugetară 2008. În plățile, cam 5 miliarde de euro au fost eliberate, ori Curtea de Conturi constată în concluziile sale că s-au înregistrat uh, anumite neclarități și deci că sistemul de control și de uh, monitorizare, de auditare ar trebui să funcționeze pentru o serie de instrumente de asistență. Ori anul trecut nu a fost așa. Doar o parte din activitățile comisiei sunt uh, controlate cadrul plurianual și există, ori metodele de control ar trebui să vizeze tot ciclul financiar și nu doar un an. De obicei, în comisia noastră nu discutăm aceste probleme. Curtea de conturi a dat un aviz negativ în ceea ce privește ajutorul de preaderare, însă constată că rata de eroare este în scădere. Iar în ceea ce privește regularitatea conturilor, Curtea de Conturi constată de erori de 2 până la, 3, eh, până la 5% din eh, anchete. E mai bine decât în politica de coeziune. Insect, te rog dacă poți eh, să taci din gură sau dacă nu să continui conversația afară. Această rată de eroare de 2 până la 5% e mai bun decât în politica de coeziune și se compară cu politica de securitate, de energie, de transport și de finanțe de, condițiile cadrului juridic sunt văzute ca fiind foarte complexe și în anumite sisteme de control încă mai persistă probleme. Deci, împreună cu Comisia de Control Bugetar, trebuie să insistăm pentru ca observațiile curții de conturi să fie însușită de către Comisie atunci când va redacta noi propuneri pentru noul cadru financiar, reforma bugetară și uh, viitorul buget. În proiectul de aviz din partea comisiei noastre fac trimitere la cheltuielile principale și la modalitățile de uh, cheltuieli principale în domeniul nostru de competențe, bineînțeles. Uh, sunt gata să preiau sugestiile colegilor, însă în avizul meu m-am uh, limitat la anumite domenii. Dacă dorește cineva să aducă modificări, uh, voi include aceste observații cu plăcere. Deci, pentru ca toată lumea să înțeleagă, am uh, redactat modificările mele în limba engleză. În primul rând am spus că suntem bucuroși de modificările pozitive, având în vedere transparența obiectivelor și cooperarea în cadrul mecanismului PEGAS, care este noul mecanism de finanțare a activităților autorității palestiniene. Apoi observă tendința curentă în ceea ce privește contribuțiile tot mai mari ale fondurilor uh, de multidonatori la ONU, ceea ce denotă o cooperare foarte bună între donatori, pe de altă parte, își exprimă nemulțumirea față de problemele care persistă în, urmea, în urma vizului curții de conturi. Apoi, instrument. Then we have a special report number 16 of 2009 of the Court of Apoi mai avem și raportul uh, cu privire la Turcia și aici avem perioada înainte de instrumentul de preaderare și recunoaște că implementarea acestui instrument a dus îmbunătățiri. Totuși, subliniază importanța unei gestionări eficiente a IPA pentru uh, procesul de reformă pentru țările vizate și solicită Comisiei să țină cont de recomandările Curții de uh, Conturi când uh, acordă asistență conform acestui instrument. Ultimul punct în legătură cu sprijinul bugetar E un instrument uh, obișnuit pentru a crește responsabilitatea țărilor uh, implicate, dar pentru ca el să fie încununat de succes, acest tip de asistență trebuie să fie însoțit de o strategie de punere în aplicare clară și mecanisme de control uh, evidente, pentru ca condițiile de plată să fie îndeplinite și pentru a atinge obiectivele strategice ale Uniunii Europene în ce privește părțile uh, beneficiare. Iată care sunt sugestiile pe care le transmitem uh, Comisiei de Control Bugetar. Vă mulțumesc. Grazie, relatore. Mulțumesc domnului uh, raportor. Vă propun să începem dezbaterea. Domnul Broc a cerut primul cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, citit uh, raportul domnului Galer, am ascultat cu mare plăcere și ce ne-a spus. Mă bucur de faptul că rata de eroare este mai mică decât pentru politica de coeziune, care denotă sau spune foarte mult despre activitatea Comisiei, mai ales uh, despre activitatea doamnei comisar Ferrero-Waldner. Eu însă am o altă problemă care merge mai departe din 1999 am avut un, o procedură de control financiar atât de complicată legată de Comisia de Sante, încât e foarte greu să urmărim ce s-a făcut în ultimii ani. Și nu e o problemă care vizează doar acest domeniu, ci și o problemă legată de politica de coeziune transversală. Iată că au trecut 10 ani de atunci și mă întrebam dacă domnul Galer nu ar putea să ne asigure că că am putea continua într-un mod mai eficient și mai descentralizat foarte important pentru relațiile externe, dar și pentru toate domeniile acoperite de uh, regulamentul financiar. Și sunt sigur că controlii din, de la Comisia de Control Bugetar nu ar fi foarte mulțumiți de această propunere, dar să nu uităm că în politica externă timpul e foarte important, e un factor cheie, poate că nu e la fel de important în alte domenii, dar nouă ne-ar permite să facem cu adevărat schimbări cei de la comisie se tem să semneze ceva pentru că se tem că ar putea fi trași la răspundere la modul personal. Și aceasta este o folosire neeficientă a resurselor, pentru că ele nu sunt folosite pentru a-și uh, îndeplini obiectivul inițial. Or, când avem descărcarea uh, problema, um, dezbaterea în legătură cu descărcarea bugetară, îl sprijin pe domnul Galer, dar poate că ar fi momentul să vedem dacă nu am putea aduce modificări sau îmbunătățiri pe viitor în acest domeniu și poate am putea discuta cu colegii de la Comisia de Control Bugetar. Mulțumesc, domnule Broc. Domnul Gualtieri a cerut uh, cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Doream doar să subliniez că grupul meu a, aprobă abordarea domnului Galer și modul și sugestiile sale în legătură cu îmbunătățirea finanț- finanțării anumitor proiecte, felul în care evaluează anumite probleme în curs și apoi problema FAFA, acordului cadru de finan- eh, financiar și administrativ. Deci ne mulțumește avizul său. Mulțumesc, domnul Gualtieri. Colega Brantner are acum cuvântul. Um, thank you on... Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult domnului Galer pentru raportul său. Eu aș dori să eh, pornesc de la ce spunea domnul Brock. Noi intenționăm să înaintăm amendamente. Uh, din punctul meu de vedere, în calitate de raportor pentru instrumentul de stabilitate, aș putea să vă spun că multe proiecte ar putea fi plătite din alte instrumente, însă sunt finanțate din instrumentul de stabilitate pentru că este un instrument foarte eficient. Uh, e nevoie de mai puțin de 2 ani până când banii să fie cu adevărat deblocați și folosiți la fața locului. Și această perioadă de 2 ani de la depunerea cererii și până la implementare nu este uh, cel mai bun pentru o acțiune externă de calitate. Deci eu sunt pentru a vedea dacă nu o, o sumă mai mare din aceste instrumente să nu poată fi uh, mai bine flexibilizată. Pentru că aceste instrumente să fie folosite mai eficient, pentru ca banii să nu ajungă cu ani întârziere. Mulțumesc, doamna Brandner. Are cuvântul reprezentantul Comisiei, uh, domnul Miller. Vă rog, aveți cuvântul. Um, Mulțumesc. Uh, Comisia a citit cu atenție sugestiile domnului Galer. Salutăm aceste uh, observații foarte constructive. Putem accepta majoritatea recomandărilor domnului Galer. De fapt, multe dintre ele sunt deja puse în aplicare în mod uh, activ. Doamna comisar Ferelo Valner a fost uh, alaltă ieri la Cocopu și a, exprima, a explicat măsurile pe care le adoptăm și Uh, cu mare plăcere aș putea să vă detaliez măsurile pe care le adoptăm. Mulțumesc! Domnul Salafranca. Intervento a posteriori. Prego, Facultă. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Nu știam că uh, veți fi atât de rapid în momentul în care ați acordat cuvântul uh, reprezentantului Comisiei. În fine, uh, aș dori să mulțumesc domnului Galer pentru acest raport. E un raport uh, destul de critic, însă foarte constructiv, care pune accentul pe o concluzie foarte clară, și anume faptul că uh, așa cum spunea domnul Galar, a venit momentul să vedem cum anume toate aceste uh, descărcări au fost utilizate din punct de vedere politic. Doamna Ferrero-Valner a făcut o muncă deosebită înspre transparență, care a subliniat încă o dată faptul că uh, este absolut necesar să acționăm corect în momentul în care utilizăm fonduri uh, europene pentru proiecte de politică externă. Domnul Galer a evocat o problemă care trece peste exercițiul acesta bugetar descărcare 2008, și anume o problemă legată de eficiența ajutorului european în proiecte de uh, afaceri externe. Și cred că la un moment dat, domnule președinte, ar trebui să facem acest exercițiu de reflexie, de gândire în comisia noastră pentru a vedea care este eficiența acestui ajutor. Și așa cum spunea și domnul Brock, după, ce, după comisia Santer, ne-am dat seama că a devenit din ce în ce mai greu să pui în funcțiune, să lansezi uh, proiecte cu finanțarea europeană. Acestea au fost îngreunate din cauza timpului. Și este evident că acest lucru nu se poate produce în momentul în care e vorba de ajutor la nivel internațional. Acum, noi analizăm descărcarea bugetară pentru 2008, însă aș vrea să fac o observație. Uniunea Europeană și domnul Galer eh, va fi de acord cu mine, Uniunea Europeană contribuie cu sume foarte importante la diferitele fonduri ale Națiunilor Unite. Și e vorba de 1400-1300 de milioane de euro pe an. Deci e vorba de un, peste un miliard de euro. De aceea ar fi bine să avem acces la uh, bilanțul financiar al acestor agenții și instituții din cadrul Națiunilor Unite care utilizează fondurile europene și poate că ar trebui să fim mai atenți la acest punct și anume să ne asigurăm că aceste sume deosebit de importante ajung într-adevăr la destinație, acolo unde Uniunea Europeană dorea să le investească. Grazie, onorevole Salafranca la... Mulțumesc, domnule Salafranca. Și acum, pentru comentariile finale, are cuvântul domnul raportor Galer. Mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să mulțumesc și colegilor pentru observațiile lor. Această dezbatere referitoare la modul în care sunt eliberate fondurile în proiecte de politică externă e o dezbatere pe care o avem de multă vreme. Eu sunt de părere că nu trebuie să comparăm politica externă și politica agricolă, spre exemplu. Avem imagini prin satelit prin care putem verifica dacă într-adevăr avem atâtea hectare cu măslini și dacă acest lucru corespunde cu ceea ce este înscris în proiecte. Comisia poate verifica lucrurile în mod foarte precis și exact în domeniul agricol. Dar în uh, afaceri externe, nu știu dacă e cazul spre exemplu, în Sudan, unde suntem foarte activi în ceea ce vrește ajutorul de urgență, unde lucrurile trebuie să se deruleze rapid, nu cred că putem avea același grad de precizie și de rapiditate pentru verificări. Deci, vedeți că în domeniul acesta al politicii externe ar trebui să existe o mai mare flexibilitate Apoi, în ceea ce, uh, referitor la ceea ce spunea domnul Salafranca, eu sunt de acord cu uh, ideile sale. Cred că ar trebui ca la un moment dat acest uh, acord financiar cadru cu Națiunile Unite ar putea să fie poate reorganizat în așa fel încât să depășim dificultățile cu care ne confruntăm deocamdată. Și când spun că noi ar trebui să facem acest lucru, mă refer, bineînțeles, la comisie, este rolul său. Bine, ezaurită il dibattito, do qualche indicazione su... Bine, acum uh, să vă prezint și calendarul. Pe 9 februarie, la orele 12 e termenul, termenul pentru uh, depunerea amendamentelor, 16 martie uh, e discuția în Comisia de Bugete și votul în plen uh, va avea loc în luna aprilie. Așadar, putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de stabilirea unui instrument financiar pentru cooperarea cu țările industrializate. E vorba de o modificare a regulamentului CE numărul 1000 934 per 2006. Și dau cuvântul doamnei Loh Biller ca să ne facă o prezentare a raportului. Vă rog. Thank you, Mr. Chairman. In the la last... Mulțumesc, domnule președinte. În mandatul precedent, AFET a lansat un apel comisiei pentru a crea un instrument adițional care să acopere activitățile în țările industrializate și care să nu intre în uh, instrumentul de uh, cooperare pentru dezvoltare. AFET a propus, de asemenea, ca țările industrializate și instrumentul care există deja pentru aceste țări să fie transformat într-un instrument pentru cooperare având în vedere că acestea nu au activități de asistență oficială pentru dezvoltare. Și noi ne-am gândit că acest lucru ar trebui să fie reflectat de asemenea și în modul în care este intitulat acest instrument. De aceea am propus să schimbăm acest titlu și anume să fie vorba de un instrument financiar pentru a finanța uh, activitățile de asistență oficială pentru dezvoltare din țările din Asia, Orientul Mijlociu și Sudul Africii. și America de Sud. Deci, în final, dacă utilizăm uh, o anagramă, am putea să-l intitulăm AMAS. În regulament, Comisia s-a referit la comerțul, uh, pen, Organizația pentru Comerț Mondial. Uh, există niște motive istorice pentru că acesta a fost cel care s-a ocupat încă de la bun început de acest dosar. Comisia AFET a cerut un statut de comisie asociată pe baza acestui nou instrument, care de fapt acum reprezintă doar corecturi ale uh, instrumentului uh, inițial. Însă acum devine un instrument de uh, politică externă pentru Uniunea Europeană și țările terțe din uh, America de Sud, uh, Asia și Orientul Mijlociu. Se propune de asemenea o extindere a suprafeței geografice și anume, inițial erau 17 țări și acum am putea ajunge la un total de 46 de țări care să fie acoperite de acest regulament. Deci se propune deci o dublare a referințelor de cooperare de la 172 de milioane de euro la 348 de milioane de euro pentru perioada 2010-2013. După intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, temeiul juridic pentru noul instrument a trebuit să fie modificat și am avut mai multe discuții referitoare la acest temei juridic. Deci, în amendamentul 1, uh, serviciul juridic ne-a consiliat pe această temă și în amendamentul 1 ne referim la tratatul de la Lisabona și modul în care funcționează Uniunea Europeană, mai ales în articolul 226, 200, 207, 202, aliniatul 1. Apoi, referitor la comitologie, cadrul instrumentul european pentru democrație și pentru drepturile omului și instrumentul pentru stabilitate Comisia AFET a adoptat deja ideea că ă, documentele strategice ar trebui să fie considerate în virtutea articolului 290. De aceea ne putem aștepta ca și Comisia INTA să adopte exact aceeași abordare referitoare la aceste instrumente. Bineînțeles, Parlamentul ar putea să ceară un program de cooperare multianual în cazul în care acest lucru uh, se dovedește a fi necesar. Această poziție este împărtășită și de către serviciul juridic al Parlamentului, însă este respinsă de serviciile juridice ale celorlalte două instituții europene. Plecând de la textul pe care îl avem în fața ochilor în ceea ce privește actele delegate, documentele delegate. Am avut o dezbatere pe această temă și trebuie să vă spun că toate aceste amendamente trebuie să fie înțelese ca fiind amendamente preliminare. Apoi, natura instrumentului se schimbă și e, e vorba de o, o susținere față de activitățile economice ale țărilor care au un PIB ridicat și acum ne concentrăm mai mult pe o cooperare cu un număr mai mare de țări dezvoltate. Această schimbare a instrumentului uh, se repercutează și asupra cooperării economice, sociale și culturale. Țările dezvoltate reprezintă acum uh, o majoritate a ceea ce numim noi țările partenere uh, dintre țările care au un PIB ridicat. Și această cifră e de o treime din totalul țărilor uh, respective. E vorba de o prioritate subliniată în text. De aceea trebuie să facem și distinția între uh, Comitetul pentru Asistență de asistență pentru dezvoltare și celelalte instrumente precum AMAS. Pentru că această cooperare e, trebuie să fie în beneficiu uh, ambelor părți. În amendamentul 7 explicăm ce, cum anume ar trebui să fie organizată această nouă formă de cooperare și care ar trebui să fie scopurile acesteia pentru a întări dialogul cu țările respective prin cooperare, schimburi de informații, să se promoveze activități economice, sociale, politice și de uh, formare în beneficiul ambelor părți, pentru a promova parteneriatele economice și de face și asta în concordanță cu obiectivele mileniului, pentru a crește schimburile între țările partenere, pentru a se plasa într-un nivel multilateral de cooperare pentru a găsi o soluție comună în ceea ce privește provocările cu care ne confruntăm, precum energia, uh, siguranța aprovizionării cu energie, schimbările climatice și așa mai departe. Pentru a încuraja eforturile în promovarea democrației, a respectului drepturilor omului și libertății de exprimare, statul de drept, buna guvernanță, dezvoltare uh, durabilă din punct de vedere economic și social de asemenea promovarea drepturilor minorităților. Deci, iată cam care ar fi uh, schimbările referitoare la uh, scopurile acestui nou instrument. Și acum, pentru a ajunge la finanțare, la buget. Cum am spus încă de la bun început, Comisia a adăugat 176 de milioane de euro pentru aceste noi țări incluse pe listă, pe lângă cele 172 de milioane care existau. De asemenea, noi am dorit să subliniem faptul că poate această sumă ar trebui să fie mai clar repartizată în funcție de țările pe care le avem pe listă. De aceea recomandăm ca din aceste 448 de milioane să existe o treime care să fie alocată țărilor care se află în anexa 2, și anume țările dezvoltate, și o treime să fie alocată țărilor care se află în anexa 1, și anume țările cu venituri ridicate, cu PIB ridicat. De asemenea, aș dori să subliniez faptul că împărtășesc poziția raportorului de la INTA și DV, și anume că nu putem opera vreun transfer de uh, finanțare din instrumentul de finanțare a cooperării pentru dezvoltare. Și așa cum s-a sugerat și în amendament, ar trebui să se găsească o finanțare suplimentară din uh, linia bugetară numărul 4 sau să se găsească alte mijloace disponibile în vederea acțiunilor externe, precum instrumentele de flexibilitate. Vă mulțumesc pentru atenție. Bine. Mm, l'onorevole Galer è stato... Domnul Galer a fost raportor în fosta legislatură pe tema instrumentului de cooperare pentru dezvoltare. Așadar, are tot dreptul să intervină aici, așa că îi dau cuvântul. Äh, äh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Având în vedere că de ieri am primit raportul, încă nu am terminat să îl citesc, deci nu vă pot da evaluarea mea finală, însă cred că cooperarea diverselor comisii cu comisia noastră, deși noi nu suntem decât comisie asociată, încă poate fi îmbunătățită ceea ce nu uh, ușurează existența raportoarei noastre. Scopul acestei propuneri inițiale este să reducă diferența între foarte multe instrumente de finanțare și trebuie să fim foarte atenți cu regulamentul aici, pentru că suntem legați de mâini și de picioare. Nu putem să finanțăm orice fel de proiect ceea ce limitează marja noastră de manevră. Cu punerea în aplicare a tratatului de la Lisabona avem o problemă de temei juridic, care însă se pare că e pe curs de rezolvare și de aceea aș fi uh, recunoscător doamnei raportor dacă ne-ar sprijini uh, amendamentul de compromis cu privire la temel juridic. Având în vedere sfera de aplicare uh, foarte vastă pe plan geografic, cred că va trebui să majorăm să sporim resursele, astfel încât suma totală să fie cam de 177 de milioane, 185,5 milioane au fost disponibilizați de la uh, redesfășurarea instrumentului de dezvoltare, de cooperare pentru dezvoltare. Cred că e foarte important ca banii să reflecte foarte bine obiectivele. Cu privire la comitologie, Am vorbit cu raportorii, cu raportorii din umbră pentru diversele instrumente. În luna decembrie le-am dat mandat pentru negocieri cu Consiliul și cu Comisia pentru a obține mai multă influență din partea Parlamentului în procesul de comitologie cu privire la asistența externă. Aș dori să subliniez încă o dată astăzi că aceste persoane trebuie cu adevărat implicate în uh, muncă, ceea ce nu se întâmplă, din păcate, astăzi. M-a mai frapat ceva în text, respectiv faptul că instrumentul vizează și Orientul Mijlociu, Avem acest uh, acronim Amas, care a fost identificat. În unele țări, hașul nu se pronunță și s-ar putea să se facă confuzia între Amas și Hamas. Poate ați, am putea inversa puțin ordinea literelor, astfel încât cu instrumentul de cooperare pentru Orientul Mijlociu să nu fie confundat cu numele Hamas. Am putea spune MA sau SAMA sau altfel. În orice caz, ca să evităm confuzia cu Hamas. De la sulacronimo. <laughs> mi, mi piace. E... Da, e distractivă această confuzie. Vă rog, domnul Salafranca. Sí, gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Dincolo de discuțiile acestea referitoare la acronime, așa cum spunea domnul Galer, uh, da, ce pot să vă spun este că am primit documentul aproape acum, cu câteva minute în urmă și m-a surprins faptul că le-am primit atât de târziu. În plus de aceasta, documentul este incomplet, pentru că nu include toate elementele din anexa 2, lucru e, esențial. Acolo se stabilește lista concretă a țărilor care uh, sunt preluate în uh, aceste instrumente. Uh, și cred că problema cea mai mare reprezintă temeiul juridic și doamna raportor a încercat să găsească o soluție și încearcă să implice Parlamentul în uh, modul în care sunt gestionate aceste instrumente. De aceea cred eu că ar trebui să insistăm asupra acestui temei juridic, să plecăm de la ideea că tratatul de Lisabona a intrat în vigoare și deci e vorba de un nou temei. Trebuie să vedem dacă sporirea fondurilor este suficientă, având în vedere faptul că s-a crescut numărul de țări participante și toate aceste lucruri trebuie examinate în detaliu și uh, să vedem și ce anume propune uh, Comisia în acest sens. Aș dori să știu care este părerea doamnei raportor cu privire la bugetul propus de Comisie, dacă este suficient, da sau nu. Uh, având în vedere necesitățile pe care le uh, dorește, uh, pe care regulamentul dorește să le acopere. Nu știu care va fi decizia finală în momentul în care uh, se va vota acest document. Nu știu dacă ne bazăm pe articolul 256 și acționăm în colaborare cu Comisia INTA, însă mie mi se pare că noi, în calitate de Comisie pentru Afaceri Externe, ținând seama de natura acestor instrumente, și de activitățile uh, care sunt strâns legate de afaceri externe, mie mi se pare deci că ar trebui ca noi să jucăm un rol mai uh, puternic, să fim pe deplin asociat cu celelalte uh, uh comisii, pentru că e vorba de subiecte de politică externă care vor fi acoperite de acest nou instrument. E, posso rispondere subito a questo quesito? Posso rispondere a întrebări a domnului Franca, Sigur, împreună cu serviciul juridic, ne-am gândit la aplicarea articolului 50 în acest caz. Deci sunt valabile criteriile generale, conform cărora uh, Comisia noastră este pe deplin competentă, dar în asociere cu alte comisii. Bun. Și acum dau cuvântul comisiei, dacă doctorul Miller dorește să ia cuvântul. Vă rog. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Ca și o parte din uh, membrii comisiei dumneavoastră, am primit doar ieri uh, raportul. Am încercat să îl studiem cât mai amănunțit, însă nu vă, mă voi referi doar la amendamentele individuale. Aș face doar două observații de ordin general. În primul rând, în legătură cu calendarul și, în al doilea rând, problema comitologiei care a fost abordată în cadrul dezbaterii. Așa cum spunea domnul Galer, scopul propunerii noastre era să umple un vid legislativ. Ce înseamnă acest lucru? Există anumite proiecte care am dorit să fie finanțate în țările partenere, însă pe care nu le putem finanța din instrumentul de cooperare pentru dezvoltare. Deci trebuie să găsim un temei juridic pentru a continua finanțarea acestor proiecte. Toată lumea e de acord cu acest lucru, e în interesul Uniunii Europene. Deci banii sunt disponibili în cadrul acestui buget și trebuie să adoptăm această propunere cât de repede cu putință, astfel încât să putem să începem deblocarea fondurilor din bugetul acestui an. Comisia e îngrijorată în legătură cu calendarul. Salutăm de faptul că a fost prezentat uh, acest uh, proiect Sperăm că activitatea la Comisia AFET va uh, continua bine. În orice caz, Comisia încearcă să o uh, ajute pe doamna Logbiller și pe ceilalți deputați pentru a definitiva o poziție pe această temă și sperăm ca săptămâna viitoare să ne putem întâlni cu doamna Logbiller să vedem dacă nu putem găsi un acord pe celelalte uh, probleme în suspans. Și apoi, în legătură cu problema comitologiei. Am mai prezentat poziția noastră în cadrul comisiei dumneavoastră. Consiliul va trebui să-și facă cunoscută poziția în dialogul tripartit, care, uh, a cărei dată este definitivată chiar acum. Cred că, în orice caz, va exista în curând un dialog tripartit între cele trei instituții pe această temă. Evident, e o diferență de aviz juridic diferă interpretarea noastră a fiecărei instituții în legătură cu noul tratat, însă aș dori să repet faptul că Comisia își dorește să se găsească o soluție la această problemă. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a găsi această soluție. Vom înlesni pe cât posibil un acord pe această temă între Consiliu și Parlament. Vom încerca să jucăm un rol activ în acest dialog uh, tripartit când el va avea loc. Vă mulțumesc! Grazie, dottor Miller. A questo punto... Mulțumesc, domnule doctor Miller. Și cu asta încheiem dezbaterea. Am de făcut câteva anunțuri în ce privește calendarul. 10 februarie 2010 la orele 18 reprezintă ultimul termen pentru uh, depunerea amendamentelor și uh, votul în comisia AFET e prevăzut pentru data de 16 martie. Facem o pauză pentru că mai avem șase minute la dispoziție înainte de a discuta următorul punct, dar da, builder, am mai cerut cuvântul. Utilizăm aceste șase minute dând cuvântul în încheiere loch builder, Vă rog. Da, Mulțumesc, domnule președinte. Nu am nevoie de șase minute, doream doar să-mi cer scuze pentru uh, Uh, tot ce s-a distribuit în ultimul minut. Domnul Salafranca spunea că lipsește anexa. Sunt gata să preiau sugestiile dumneavoastră pentru amendamentele individuale. Domnule Salafranca, m-ați întrebat cum alocarea fondurilor sau ce cred în legătură cu alocarea fondurilor uh, ca prim pas. Eu cred că ar trebui să ne uităm la această problemă ca fiind în proporție de o treime, două treimi, dar uh, aceasta este propunerea Comisiei. Am dorit să primim clarificări din partea Comisiei mai târziu. Apoi, pentru a răspunde domnului Galer, din câte știu eu, implicarea în dialogul tripartit va la, se va face la începutul lui februarie și mă voi asigura că sunteți invitați și dumneavoastră propunerea pentru un acronim diferit, da, mi se pare o idee bună. Acest instrument nu acoperă Orientul Mijlociu, dar dacă aveți sugestii inovante și dacă aveți o idee în legătură cu un acronim care să nu inducă pe nimeni în eroare, eu v-aș fi recunoscătoare. Iar uh, în ce privește poziția Comisiei, cred că ne-am putea întâlni săptămâna viitoare. Cred că e în interesul uh, intercomisiilor să, să respecte calendarul. Am înțeles că dezbaterea cu privire la asistența delegată este uh, îndelungată, dar ar fi poate bine să avem un vot în cadrul comisiei noastre în 23 februarie. Ottimo suggerimento e mi auguro che possa essere efectivamente real. Da, foarte bune sugestii și sper să poată fi și puse în practică. Bine, deci luăm uh, o pauză de 5 minute și ca să respectăm ordinea de zi și la 11 și un sfert, dacă va sosi domnul Toma Dupla del Moral, vom putea începe discuția uh, ultimului punct de pe ordinea de zi. Deci 5 minute de pauză. Tehnică.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 Bene, cari colleghi, possiamo iniziare. Ultimo punto all'ordine. Stimați colegi, haideți să începem discutarea ultimului punct de pe ordinea de zi. E vorba de un schimb de opinii cu Comisia, reprezentată de directorul Comisiei Europene responsabil pentru mm, țările vecine din Sud, doctorul Thomas Dupla del Moral, Eh, și vom vorbi despre strategia Uniunii Europene pentru Marea Mediterană pe perioada 2011-2013. După cum știți, pe ordinea de zi de astăzi se află două dezbateri în ce privește politica europeană de vecinătate, una eh, cu referire la țările de la Marea Mediterană, care se, se va desfășura imediat, și cea de-a doua dezbatere uh, privim parteneriatul oriental, parteneriatul estic, în care va, se va desfășura în cursul după amiezii. Da, cred că e important să fac o introducere succintă. Astăzi nu discutăm doar mm, prioritățile noastre politice, Politica de vecinătate, după cum știți, se bazează pe un program de asistență financiară. E vorba de instrumentul acesta pentru vecinătate, care acționează printr-un dialog strâns, printr-o negociere uh, pe drept cuvânt uh, între negociere și țările beneficiare, între comisie și țările beneficiare ale acestei asistențe financiare. Din 2007, an în care acest instrument a devenit pe deplin operațional, comisia noastră și-a revendicat dreptul de control asupra modului în care sunt cheltuite, cheltuiți acești bani comunitari destinați țărilor în cauză e un rol tipic al unei adunări legiuitoare în cazul nostru a Parlamentului European. Pentru a explica marile orientări strategice ale asistenței comunitare în următorii trei ani și pentru a asculta și a ține cont de punctul nostru de vedere, avem astăzi aici pe reprezentantul Comisiei, Ați primit de asemenea analize, sinteze din partea experților care vă pot fi de ajutor în cursul dezbaterii și pe care secretariatul vi le-a pus la dispoziție. Acestea fiind spuse, dau cuvântul domnului Thomas Dupla del Moral pentru ca domnul să ne facă o introducere, iar mai apoi voi da cuvântul colegilor pentru comentarii și întrebări pentru un dialog cu reprezentantul Comisiei și vă dau cuvântul mulțumindu-vă pentru că sunteți astăzi aici. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc dumneavoastră și secretariatului pentru că ați organizat această întâlnire. E vorba de un număr mare de, de programe naționale indicative și de documente. Îmi face mare plăcere că mă aflu aici pentru acest, acest schimb de opinii în legătură cu rezultatul revizuirii uh, la jumătate de mandat pentru politica de vecinătate europeană și uh, documentele strategice legate de aceasta. După cum spuneam, mă aștept la un uh, dialog deschis cu Parlamentul European pe această temă și nu vreau, nu, nu trebuie să vă explic de ce zona Mării Mediterane este foarte importantă pentru noi. Vorbim aici de oportunități, dar și de motive legate de pace, pacea și stabilitatea în Orientul Mijlociu, uh, lupta împotriva terorismului, securitatea aprovizionării cu energie și uh, provocări legate de drepturile omului în general în această regiune. Regiune în care Uniunea Europeană a înțeles de mult că nu-și poate permite luxul să fie absentă, ci din contră trebuie să fie angajată politic, trebuie să promoveze valorile europene și interesele Uniunii Europene. Politica europeană de vecinătate a rămas cadrul general. Știți că există câteva țări, și mai ales Algeria, Libia și Siria, care încă nu sunt pe deplin integrate în acest cadru dar am lansat cu succes implementarea uh, a noi planuri de acțiune în țări cum ar fi Egiptul și Libanul. Avem un dialog în multe sectoare cu partenerii noștri implicați în această politică noastră de vecinătate. După cum știți, de asemenea, situația politică din zonă, în majoritatea țărilor, rămâne stabilă. Sigur că există și excepții importante după conflictul din Gaza sau în legătură cu situația din Liban. Au avut loc alegeri în multe din aceste țări, dar uh, nu uh, s-au, nu, s-au, nu, s-a schimbat, uh, nu s-au schimbat forțele de la putere. Sigur, se fac progrese economice, dar din păcate drepturile omului, drepturile, libertățile fundamentale și problemele legate de guvernarea democratică, progresele sunt limitate, cu anumite excepții. Cu toate acestea, noi continuăm să facem eforturi în acest domeniu și dialogul nostru politic s-a intensificat în ultimii ani. De exemplu, am trimis uh, misiuni de observare a alegerilor în Liban, am schimbat structuri instituționale, am stabilit uh, structuri instituționale pentru un dialog cu țări cum ar fi Egiptul, Iordania, Maroc și Tunisia. De asemenea, recent în uh, Algeria se va înființa, uh, am ajuns la un acord în, în legătură cu înființarea unei asemenea structuri, sigur că și legăturile cu țări uh, cum ar fi Tunisia și Libanul s-au uh, intensificat și vor primi ajutor pentru lupta împotriva corupției. În Egipt s-au înregistrat progrese în domeniul politicii monetare și a liberalizării economice. Și noi credem că dialogul în toate aceste domenii și cooperarea în toate aceste domenii, precum și susținerea prin instrumente specifice, au început să dea rezultate. De exemplu, în țările, de, țările cum ar fi Marocul, Marocul și Egiptul, folosesc foarte bine ajutoarele din partea UE. Mm, eforturile Marocului au fost sprijinite de mai mult de 45 de operații comune care au început sau sunt în curs de pregătire și Egiptul beneficiază de mai mult de 32 de astfel de proiecte. Uniunea Europeană a, a rămas principalul partener economic și cel mai mare investitor în aceste țări și, facem și avem și importuri din Iordanul, Libanul, Egiptul, care au crescut de două ori, doar în 2008 am făcut uh, Uh, progrese și în liberalizarea comerțului. Uh, cu Tunisia, în ianuarie 2008, a devenit o realitate o zonă de liber schimb și facem negocieri pentru liberalizarea comerțului în uh, domenii cum ar fi agricultura cu multe din aceste țări. S-au încheiat acorduri echilibrate în legătură cu liberalizarea comerțului agricol și acestea vor susține modernizarea economică a partenerilor noștri prin uh, crearea de noi locuri de muncă în aceste zone, care vor reduce presiunea migratorie. Lucru benefic și pentru aceste țări și pentru noi. Vecinii de la Sud, uh, care nu au fost uh, afectați de criza financiară, pentru că au avut o abordare mai conservativă față de instrumentele financiare moderne și pentru că nu au un, asemenea, un sistem financiar foarte dezvoltat, au fost totuși afectați Uh, de criza din Europa și uh, au scăzut, de exemplu, investițiile, dar și uh, turismul a fost afectat. Multe țări din regiune au solicitat să se consolideze relația cu Uniunea Europeană pentru că o percep ca un uh, impuls pentru economizarea, uh, uh, pentru modernizarea economiei. Uh, acest statut avansat al Marocului, care există din octombrie 2008, a dus la intensificarea relațiilor economice bilaterale cu implicarea instituțiilor europene. Aici ar trebui să subliniez că s-a creat o comisie parlamentară comună, aprobată recent de Parlamentul European, deci vorbesc despre relațiile cu Marocul, dar și uh, Consiliul Europei este activ. Cooperăm cu Iordania prin dialogul uh, din politica de vecinătate și sigur că eforturile continuă și la fel uh, stau lucrurile și cu Tunisia. Negocierile privind un acord de asociere cu Siria au uh, fost reactivate cu succes din partea noastră și Uniunea Europeană a hotărât să încheie acest acord. Acum Siria uh, dorește mai mult timp pentru a evalua impactul acestui acord asupra economiei țării dar se po- ar, probabil că se va semna acest acord în 2010, uh, lucru care va avea efecte benefice în acordurile uh, bilaterale. În legătură cu Libia, în noiembrie 2008 am început negocierile pentru un acord bilateral și negocierile continuă. Acum cu Algeria, am, ne-am, am căzut de acord despre unei foi de parcurs care sperăm că va conferi un nou avânt relațiilor noastre și, sigur, eu însumi mă voi deplasa săptămâna viitoare în Algeria pentru a încerca să impulsionez acest instrument și aplicarea acestuia, dezvoltarea uh, laturii multilaterale a parteneriatului, parteneriatului euro-mediteranean a fost impulsionată în crearea în 2008 a Uniunii pentru Marea Mediterană, Uh, pentru a impulsiona dialogul politic cu partenerii din Sud, aducându-l la nivel de summituri și prin un secretariat care să promoveze uh, proiecte uh, socioeconomice pentru a spori investițiile din regiune, pentru că cetățenii din această zonă să poată vedea rezultate concrete ale acestei cooperări multilaterale de la întâlnirile din Paris și Marseille din, de anul trecut s-au făcut progrese, s-a înființat un secretariat în Barcelona. A spus anul trecut, dar de fapt era, e vorba de un an înainte. Sigur, trebuie să prioritizăm anumite proiecte, dar, după cum știți, eh, progresele au fost eh, întârziate de conflictele din Orientul Mijlociu, mai ales conflictul din Gaza din decembrie 2008. Sigur, uh, situația este diferită în regiune și variază și ambițiile partenerilor noastre, dar în general uh, această revizuire arată că abordarea noastră strategică este una valoroasă și aici conținutul uh, priorităților de cooperare a fost orientat pentru a da o reacție mai bună la situația de la fața locului. Am revizuit, am revizuit situația țărilor pentru care nu avem uh, documente programatice, mai ales Libia și teritoriul palestinian. Pentru Libia, progresul spre un acord cadru ne-a da, conferit bazele pentru a programa o alocare specifică multianuală. În ce privește teritoriile palestiniene, din nefericire, situația nu este predictibilă pentru a putea avea o programare multianuală pentru un moment. Uh, strategiile naționale elaborate ne-au permis o abordare uh, exhaustivă față de multe probleme și să uh, evaluăm noile evoluții din arie, din această zonă, pentru a ne putea concentra până în 2013 asupra unui nou set de priorități. De asemenea, vom avea mai multe resurse la dispoziție și, până la urmă, uh, sumele uh, vor crește de la aproximativ 850 de milioane în 2010 până la aproape 1 miliard în 2013. La asta trebuie să adăugăm sprijinul uh, din programele regionale, cum ar fi Tempus, Erasmus, Mundus și mai ales Uh, facilitatea de investiție europeană care ne va permite să trimitem un mesaj aceste, aceste, acestor țări, spunându-le că noi suntem dispuși să sprijinim reformele din aceste țări și să punem încă și mai multe resurse la dispoziția acestora. În general, considerăm că am găsit echilibrul necesar în alocarea uh, fondurilor acestor țări din regiune. Marocul are cele mai multe fonduri alocate lucru care reflectă un progres clar. Egiptul este pe locul 2, pentru care are o importanță strategică. Iordania a primit și a, a, uh, sume importante pentru că s-a angajat în implementarea a, uh, planului de acțiune pentru a, uh, vecinătatea europeană. V-ați referit la consultările care s-au desfășurat și, într-adevăr, Comisia a adoptat o abordare participativă în pregătirea noilor programe pentru dezvoltare cu consultări uh, uh, uh, cu actori locali și regionali, internațional, Am organizat consultări deschise în toate țările cu implicarea societății civile și ori de câte ori este posibil, pentru că, după câte știți, uh, situația libertății de exprimare din aceste țări nu este una grozavă, dar ori de câte ori a fost posibil am organizat forumuri, discuții uh, uh, cu actorii de la fața locului și sigur că și unele guverne au, uh, ar, și-au arătat interesul față de aceste discuții. Statele membre ale Europei au fost asociate prin reprezentare locală și printr-un comitet de management din Bruxelles. Poate că vă pot oferi câteva exemple în legătură cu rezultatele acestei revizuiri la uh, jumătatea mandatului. În Leban am propus să asistăm guvernul în a dezvolta strategii sectoriale naționale în domeniul apei, transportului și a mediului. În Iordania dorim să uh, combatem schimbările climatice prin susținerea energiilor regenerabile și prin uh, uh îmbunătățirea eficienței energetice și vom susține uh, Uh, proiecte legate de protecția socială și vom susține sectorul privat. În Egipt vom susține uh, proiecte pe termen lung uh, pentru a combate schimbările climatice și mm, sectoarele energetice și în Israel avem un, o sumă anuală pentru cooperarea instituțională. În Maroc, după acordul Uh, privind statutul avansat, vom face mai multe eforturi în consolidarea capacității instituționale și alinierea la standardele și normele europene. În Algeria și Tunisia ne vom concentra mai ales pe modernizarea economică cu accent pe dezvoltarea durabilă, pe protecția mediului și pe agricultură și dezvoltare rurală. Uh, pentru a combate criza financiară, Comisia propune mobilizarea unei asistențe uh, microfinanciare în țările învecinate, dar din, din fericire acest lucru nu este acum necesar pentru partenerii uh, de la Marea Mediterană. În legătură cu criza financiară vom promova uh, măsuri de investiții pentru a stimula redresarea economică au crescut fondurile pentru 2011-2013 până la 450 de milioane sigur, împrumuturi garantate de către uh, Banca Europeană de Investiții și, uh, sigur, sumele acestea sperăm că vor spori. Și apoi, pentru cooperarea regională, Comisia a anunțat uh, o sumă de 70 de milioane, sumă adițională pentru perioada 2009 2010 pentru zone prioritare, cum ar fi uh, lupta împotriva poluării în Mediterana, în Marea Mediterană, educație, cercetare, dar sigur uh, vom elabora un document uh, pentru toate aceste uh, programe. Președintele, interpreții îmi spun că dumneavoastră exagerați cu viteza cu care citiți și da, v-am ruga să citiți mai rar pentru că le-ați facilita munca. Da, mulțumesc, dar nu am vrut să, să pe prea mult timp. Spuneam că pentru cooperarea regională, în plus față de cele 70 de milioane uh, alocate în iulie 2009, sigur că vom avea și un instrument de programare pentru această zonă și vi-l vom prezenta la timpul potrivit. Sper că am putut să vă fac o prezentare generală a evoluției cu relațiile noastre cu partenerii de la Marea Mediterană am încercat, poate să fac prea rapid, dar am încercat să vă prezint toate provocările cu care ne uh, confruntăm ca să vedem cum ne-am programat asistența în a uh, rezolva problemele din zonă. Vă mulțumesc pentru atenție și, cum am spus la început, aștept uh, cu interes uh, un dialog cu dumneavoastră. Grazie, uh, doctor duplă de moral. Adesso... Mulțumesc, domnule duplă de moral. Începem acum dezbaterea și are mai întâi cuvântul doamna Flotre. Mulțumesc, domnule președinte. Politica europeană de vecinătate în zona Mediteranei se înscrie într-un cadru, într-un context global care reiese după procesul de la Barcelona și cred că dificultatea cu care ne confruntăm astăzi este aceea de a însoți acest proces. Vedem foarte bine că acesta se concretizează prin solicitări uh, din partea partenerilor, printr-o întărire a relațiilor, prin dialog politic, deci de a concretiza ceea ce ar putea fi la acest nivel criteriile de la Copenhaga, deci echivalentul acestora avem nevoie de o, un fel de grilă de criterii care să, să fie aceleași pentru toate țările cu care discutăm, ele să fie cunoscute de aceste țări și care să reprezinte obiective pe care le vom îndeplini. Uh, și de ce ne dorim îndeplinirea acestora, și cred că acest lucru este uh, spus foarte clar în foarte multe documente, uh, Mm, aspectele economice, financiare și comerciale nu pot să înregistreze progrese dacă, pe de altă parte, nu progresează și independența justiției sau lupta împotriva corupției acestea trebuie să afle în inima programelor, în miezul programelor noastre. Bineînțeles, e nevoie de flexibilitate. Uh, fiecare situație, fiecare țară este diferită, nu are același tip de guvern, aceeași voință, aceleași mijloace și resurse. E clar că e nevoie de flexibilitate de la țară la țară, de la caz la caz. Dar în această strategie pe ansamblul Mediteranei avem nevoie de criterii clare. Și nu cred că putem să trecem peste aceste aspecte, și anume buna guvernanță, independența justiției, lupta împotriva împotriva corupției, libertățile fundamentale, statul de drept, care reprezintă miezul uh, discuțiilor. În același uh, mod, știm foarte bine că aceste țări sunt mobilizate, reușim să le mobilizăm pentru a lupta împotriva imigrației ilegale, pentru a le cere, deci, să lucreze pe acest dosar. De aceea sunt de părere că în toate planurile noastre e nevoie și de o atenție specifică față de acest subiect. Niciuna dintre aceste țări nu dispune de un drept de azil eficient care să poată să protejeze cetățenii în mod corect. Uh, toate aceste țări condamnă părăsirea teritoriului și, de fapt, e vorba de un drept universal. Fiecare persoană ar trebui să aibă dreptul să părăsească o țară. Uh, deci, vedeți că sunt anumite lucruri pe care aș vrea să le regăsim în documente. E vorba de o tendință de o uh, tendință care ar trebui să se regăsească în relațiile noastre cu aceste țări din Mediterană. Aș lua exemplul Tunisiei, pentru că săptămâna trecută uh, am vorbit în plen despre Tunisia. Dumneavoastră ați făcut o analiză care, bineînțeles, nu e greșită. Spuneți că, da, uh, chiar dacă nu există o bazele unei, uh, dacă în Constituție există bazele unei justiții independente, însă vedem că, în realitate, parchetul și Consiliul Superior de Magistratură sunt controlate de putere. Când analizăm aceste idei, care de fapt reprezintă ideea principală a cooperării noastre cu aceste țări, plec, atunci ajungem la concluzia că în anii ce vor urma va trebui să ne putem sprijini pe un obiectiv, și anume independența justiției în Tunisia. Și vă invit pe toți să citiți acest, uh, această strategie națională și veți vedea că acest subiect nu figurează în document. Și în plus de aceasta, criteriile naționale de valoare a independenței justiției nu țin absolut deloc seama de uh, Uh, cerințele Uniunii Europene și în plus de aceasta vedem că toată puterea se concentrează în mâinile președintelui partidului la putere. Deci cum nu am putea întări această logistică, uh, să punem la dispoziția justiției resursele necesare, uh, având în vedere că o independență a justiției nici măcar nu este menționată ca fiind un obiectiv. Deci vedeți că există incoerențe, nepotriviri bineînțeles, nepotriviri pe care trebuie să le căutăm la nivel transversal, în funcție de întreaga zonă, dar există și nepotriviri de acest gen specifice fiecarei țări, pe care nu le putem accepta. Da, dar mi-ați putea spune, ei, dar ei nu vor să discute despre independența justiției. Ba, în acest caz, atunci trebuie să tragem concluziile politice ce se impun. Un statut avansat nu se poate acorda decât în momentul în care există cooperare întărită, și anume un acord clar asupra principiilor noastre de cooperare cu țările din Mediterana. Deocamdată nu este cazul, mai ales în ceea ce vrește această țară, Tunisia. Aș putea să dau și alte exemple însă n-aș vrea să intervin prea mult. Alți colegi poate vor evoca Israelul și alte țări din uh, asemănătoare. Uh, vedem că rezultatele nu sunt satisfăcătoare și asta și nu oglindesc obiectivele pe care noi ne le-am fixat cu aceste țări. Onorevole Brepols, la parola. Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Brepols. Mulțumesc, domnule președinte. Aș avea câteva întrebări cu privire la Siria, pe care aș dori să le adresez Comisiei. Știți că semnarea acordului de asociere între Uniunea Europeană și Siria ă, deocamdată încă nu a fost realizată, deși este o condiție esențială pentru a putea acorda un statut clar în cadrul acestei politici de vecinătate. În ceea ce mă privește prioritățile programului național 2011-2013, nu sunt foarte nu este foarte clar. Cred că aceste priorități ar trebui să fie mai detaliate și, în acest sens, aș dori să cer comisiei să ne explice care este strategia sa referitor la Siria. Cu alte cuvinte, are eventual comisia vreun plan B în cazul în care Siria nu ar semna acest acord de asociere? A doua observație se referă la ceea ce a spus doamna Flotră pe tema independenței justiției, sistemul judiciar, statul de drept și așa mai departe. Programul indicativ al, uh, național indicativ al Siriei nu este foarte clar și aș dori să știu care este reacția Comisiei față de acest subiect. Apoi, aș dori să știu cum putem întări rolul societății civile. Acest lucru este înscris în noul program și Comitetul pentru Dezvoltare care se ocupă de Siria uh, pare să fi primit această misiune de a întări uh, rolul societății civile. Eventual o misiune pentru drepturile omurilor n-ar putea să fie integrat uh, în așa fel încât să asigurăm măcar drepturile socioeconomice. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Meyer. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat argumentele doamnei Flotre și e adevărat că în politica de vecinătate și uh, Uniunea Europeană a apărat această uh, politică, punând întotdeauna anumite condiții și anume îndeplinirea din partea țărilor vecine a criteriilor legate de drepturile omului și dreptul internațional. De asemenea, e vorba și de articolul 2, unde există o clauză clară care condiționează acordarea acestor ajutoruri și se cere uh, respectarea dreptului internațional și a drepturilor omului. Însă, mie mi se pare că de, în momentul de față nu suntem suficient de coerenți în Uniunea Europeană. Vedem că în uh, zona Mediteranei există două țări, aș spune eu, enigmatice. Uh, uită întotdeauna care sunt exigențele uh, în acest sens. Mă refer la Maroc și Israel. Marocul în luna martie în Granada, în Spania, sub președinția spaniolă va Uh, avea loc o discuție referitoare la acordarea acestui statut avansat. Însă văd că nu există nicio referință din partea Comisiei asupra faptului că teritoriile Palestinei ocupate uh, în teritoriile ocupate există o represiune. Uh, apoi mă refer și la Sahara Occidentală lucruri pe care nu le putem accepta, pentru că știți că la nivelul Națiunilor Unite există dreptul de autodeterminare a existat o misiune din partea Națiunilor Unite și s-a constatat faptul că Marocul îi persecută pe toți cei care doresc să facă apel la acest drept de autodeterminare. Însă văd că nu există nicio referință din partea Comisiei în acest sens. Și e ca și cum ar fi absolut egal uh, ca un stat precum Marocul sau Israelul Mă refer la Israel pentru că știți operațiune din Gaza care încalcă în mod sistematic drepturile internaționale, ca și cum Comisia ar fi absolut egal. Îndeplinesc sau nu îndeplinesc cerințele nu are nicio importanță. De aceea, această teorie poate că ar trebui să o reformulăm și să facem din acest instrument de vecinătate o adevărată exigență, o exigență uh, în momentul în care se trece la uh, semnarea anumitor documente, pentru că aici e vorba, spre exemplu, dacă vă amintiți și de acordul de la uh, Neapolis, în care se explica în mod clar necesitatea creării unui stat palestinian, două state care să conviețuiască. Se fixau foarte clar Uh, regulile jocului și, regulile, și modul în care se vor controla aceste lucruri. E bine, vedem că Israelul nu îndeplinește acest acord, nu îl uh, aplică în practică. Și atunci, ce face Uniunea Europeană? E ca și cum s-ar uita în altă parte. Cred că acest lucru nu corespunde absolut deloc cu obiectivele acestui instrument al politicii de vecinătate. Nu putem tolera uh, din partea Israelului să facă tot ceea ce face. Uniunea Europeană nu își poate permite acest lucru, iar situația este asemănătoare și cu Marocul. Consiliul de Securitate a Națiunilor Unite a cerut acest proces de încetare a colonizării, însă acesta continuă. Și Uniunea Europeană, statele membre ale Uniunii Europene, care la un moment dat au fost state colonizatoare, ar trebui să aibă măcar un pic de modestie și umilință, văzând aceste procese, să ceară ca Marocul să respecte la literă dreptul internațional, Israelul să pună capăt colonizărilor. Apoi, în momentul în care uh, Comisia ne-a explicat care sunt ajutoarele acordate Marocului, spune că s-a dublat acest ajutor și se referă la programe care uh, întăresc uh, toate acțiunile referitoare la separarea puterilor, întărirea instituțiilor. E bine, acest lucru nu e posibil pentru că totul este controlat de către rege. Și deci vedem că nu există o veritabilă posibilitate de control și dacă întărim aceste, aceste instituții așa cum sunt ele astăzi, atunci nu știu dacă vom rezolva problema sărăciei. Eu în final aș spune, în mod sincer, că Comisia Europeană ca și cum i-ar fi absolut egal Uh, ce se întâmplă cu această politică de vecinătate. Și nu ține seama absolut deloc dacă e vorba de state care respectă dreptul internațional, dacă e vorba de state care lansează războaie, dacă uh, e vorba de state care uh, lansează adevărate crize umanitare și așa mai departe. Și adevărul este că uh, Marocul va primi statutul de partener avansat și Israelul, de asemenea, va, uh, speră să obțină acest statut. De aceea, mi se pare, doamnelor și domnilor, domnului reprezentant din partea Comisiei, mi se pare că trebuie să facem un lucru și anume să reîntărim exigențele noastre în paralel cu acest uh, instrument. Mulțumesc, domnule Meier. Are acum cuvântul Comisia pentru a răspunde, după care vom continua dezbaterea. Uh, și această dezbatere uh, aprinsă între colegi și reprezentantul Comisiei. Vă rog, domnul Del Moral, aveți cuvântul. Thank you. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Întotdeauna se poate discuta uh, să judeci care este instrumentul cel mai eficient pentru a îndeplini obiective uh, strategice, însă nu pot uh, că putem fi acuzați de faptul că nu avem obiective strategice. Scopul politicii europene de vecinătate este să ajungă la acest proces de convergență în toate domeniile, astfel încât aceste țări să se apropie tot mai mult de Uniunea Europeană, mai ales Uh, referitor la bunăstarea cetățenilor lor. Și încercăm să folosim metode te testate pe care le-am preluat de la procesul de extindere. Procesul de extindere reprezintă pentru noi punctul de referință pe care îl folosim, chiar dacă e vorba de un punct de vedere de, de referință implicit, pentru că lipsește ceva, bineînțeles. Atunci când impui obiective obligatorie, lipsește perspectiva de aderare în sine. Însă, din punctul nostru de vedere, e foarte clar că problema nu este doar îmbunătățirea gestiunii macrofinanciare sau capacitatea de a avea relații comerciale cu restul lumii, ci și deschiderea unor societăți și aceasta în beneficiul lor. Și în măsura posibilului, trebuie să o facem ținând cont de ce ne transmit aceste societăți, inclusiv uh, ce ne informează guvernele acestor societăți. Abordăm obiective precum justiția și corupția. Dacă v-ați uitat la ce facem sau ce planificăm să facem pe viitor, veți constata că există programe în toate aceste domenii modernizarea justiției și așa mai departe. ni se reproșează că nu suntem suficient de expliciți. Nu e așa. Eu cred că de fiecare dată când ne întâlnim cu partenerii, vorbim despre acest obiectiv de convergență. În ce privește dialogul pentru democrație și drepturile omului, l-am instituit pentru a discuta cu partenerii noștri cum putem să ajungem la această convergență. Și în această convergență joacă un rol foarte important în uh, procesul de upgradare. Spunem acest lucru explicit, explicit în dialogul cu țările respective, uh, chiar înainte ca ele să ne uh, transmită cererea de solicitarea de trecere la o etapă superioară și multe dintre ele au făcut-o. Dacă Uh, trebuie să identificăm vinovați. De exemplu, am făcut acest lucru cu Tunisia și cu Siria. Uh, negociem un acord de asociere care include o clauză de, uh, privind drepturile omului. Siria știe foarte bine, scopul nostru este ca după ce obținem acest cadru juridic pentru relațiile cu Siria, să lansăm dialogul pe marginea drepturilor omului și cu această țară. Care este scopul acestui dialog? foarte pe scurt, scopul acestui dialog este să găsim moduri în care putem să impulsionăm procesul de convergență, inclusiv în ce privește valorile democratice. Am fost întrebat dacă avem un plan B, dacă nu avem un acord de asociere. Am sperat să nu avem un plan B. Preferăm să credem că putem încheia aceste, acest acord de asociere și să acordăm o mână de ajutor forțelor uh, din Siria pro-reformă și suntem destul de expliciți în acest domeniu și acoperă foarte multe domenii. Uh, încercăm și să implicăm societatea civilă. Însă nu avem o baghetă magică pentru a crea condițiile propice dezvoltării societății civile. După cum știți, în multe situații ne aflăm, ne confruntăm cu o dilemă, să sprijinim sau nu organizații care ar putea fi identificate ca țintă de represiune. Iată, e o problemă majoră pe care trebuie să o, cu care ne confruntăm. Și aici eu nu vreau să dau nume de țări, dar e o problemă cu care noi ne confruntăm. Aș mai spune că nu să încercăm să facem totul pentru ca politicile și obiectivele noastre să aibă valoare. Pentru că unele a, a obliga o țară să se comporte cum vrem noi, mi se pare necinstit. Nu există niciun fel de lipsă de claritate în legătură cu obiectivele noastre. Ce încercăm noi să facem e să ne implicăm într-un proces de schimbări sociale prin intermediul reformelor. Și acest proces de schimbări sociale prin reforme ar putea să ducă la atingerea obiectivelor precum democrație și drepturile omului, uh, obiective care sunt valabile pentru noi. Dar uh, enumerăm aceste obiective și în instrumente, instrumentele de politică de vicinătate și instrumentele uh, orizontale, precum inițiativa europeană privind drepturile omului. Prin dialogurile pe care le avem cu aceste țări, menționăm aceste obiective în mod explicit. Vă mulțumesc! Grazie, dottor Dupla del Moral. Eh, au ancora... Mulțum, mulțumim eh, reprezentantului Comisiei și cinci colegi s-au mai înscris la cuvânt, dar vă rog să respecte câte trei minute pentru fiecare. Domnul Salafranca. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că n-am avut ocazia să iau cuvântul uh, pe larg înainte de intervenția uh, Uh, comisiei. Din păcate va trebui să plec la un moment dat din sală, însă aș vrea totuși înainte de a pleca să pun anumite întrebări și eventual poate că acestea ar putea să fie luate în considerare. Uh, Mulțumesc domnului Moral, care a venit în uh, comisia noastră pentru a ne prezenta pe larg prioritățile Uniunii Europene în ceea ce urește politica europeană de vecinătate. Trebuie să-i mulțumim pentru asta. Și îi mulțumim și pentru informația pe care ne-a propus-o în ceea ce privește prevederile și planurile pe care le are uh, comisia în acest domeniu. Mi se pare că e un, o abordare pozitivă și trebuie să mulțumim comisiei pentru prezență și cooperare. vedem că au existat și anumite rapoarte și analize pe care le-a redactat Parlamentul European sub președinția franceză și aș dori să știu care este opinia Comisiei referitoare la aceste studii și la aceste rapoarte, eventual dacă acestea ar putea să completeze munca sa. Poate că ar fi bine să înaintăm Comisiei aceste documente în așa fel încât ea să poată reacționa față de observațiile pe care uh, Parlamentul European le-a făcut. Cu acestea fiind spuse, domnule președinte, mie mi se pare că această analiză este utilă și poate că ar trebui împreună cu colegii să vedem cum anume toate aceste acțiuni pot fi uh, plasate într-un cadru multilateral pentru a nu pierde vederea de ansamblu și cred că politica euromediterană a Uniunii Europene este un element cheie în uh, politica noastră de vecinătate. De aceea, anumite observații care au fost făcute cu referitoare la principii și valori pe care încercăm să le dezvoltăm prin această politică, ar trebui ca acestea să se reflecteze în mod clar cel puțin asta au spus anumiți colegi în intervențiile lor, și din, măcar din punct de vedere cantitativ. Apoi, în continuare, pentru a termina foarte repede, domnule președinte, aș dori să pun anumite întrebări. Mai întâi, în ceea ce privește planul național indicativ uh, al Egiptului, am văzut că tot ceea ce se referă la drepturile omului și susținerea pentru reformele politice reprezintă doar 11,1% din uh, uh, cele 100 și ceva de milioane care sunt acordate în cadrul acestui Uh, uh, buget. Deci am putea înțelege foarte bine care sunt explicațiile referitoare la acest fapt și anume că în instrumentul european de vecinătate avem uh, doar 60 de milioane care sunt acordate pentru Israel. Sunt motive pe care le pot împărtăși, dar cred că e nevoie de o, o gândire mai aprofundată și am ascultat ceea ce a spus domnul Meyer. E clar că au existat diferite rapoarte referitoare la Israel și la modul în care acesta aplică clauza din acordul de la uh, Aniapolis și acordul de asociere. Cred că și Comisia ar trebui să acorde atenție acestui subiect. Apoi, constat cu multă satisfacție uh, referința la misiunea europeană de uh, observare a alegerilor din Liban și apoi dacă va intra în vigoare uh, acordul de asociere cu Siria, aș dori să știu uh, cum anume acesta se va repercuta din punct de vedere al relațiilor noastre uh, la nivel politic cu această țară, nu din punct de vedere al bugetului. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Pion, uh, uh raportor AFET în Uniunea pentru Mediterană. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ar trebui să fim foarte atenți, în așa fel încât să nu greșim în momentul în care avem această dezbatere. Trebuie să ținem seama de integrarea și cooperarea economică, pe de o parte, și drepturile omului și necesitățile de democratizare, pe de altă parte. E vorba de valori, valori pe, și metode de lucru. Și n-ar trebui să caricaturizăm aceste lucruri. Domnul Salafranca a reluat ideile lansate de doamna Flotru și anume Astăzi trebuie să menținem echilibrul. Uh, nu se preconizează, bineînțeles, că ar trebui să considerăm că impunem un model. E vorba de un proces, de o logică de uh, pași mărunți, dar succesivi. Dar eu consider și mă alătur colegilor care gândesc la fel, consider că trebuie să fim atenți pentru a restabili anumite exigențe absolut fundamentale, cu atât mai mult cu cât Uniunea Europeană, Parlamentul a insistat în mod clar, au insistat în mod clar asupra faptului că își doresc să dezvolte uh, în anii ce vor urma o cooperare și o legătură mai strânsă cu țările din Sud. Iată un aspect esențial. Și iată că ajung acum la întrebări. Aș dori să obțin anumite precizări, pentru că din 2007 încoace există o noutate, și anume Uniunea pentru Mediterana. Și s-ar părea că după toate eforturile uh, depuse, această Uniune uh, pentru Mediterana în sfârșit funcționează. Are un secretariat, are un buget și aș dori să știu cum anume Comisia ia în considerare această noutate, și anume Uniunea pentru Mediterana, în cadrul uh, revizuirii la jumătatea mandatului a acestui document de strategie 2007-2013. Aș vrea să știu de asemenea și până la ce punct. Au existat câteva întrebări și câteva nedumeriri în acest sens, Până la ce punct ar dori Comisia să avanseze pentru a favoriza o complementaritate cu Uniunea pentru Mediterana și noile programe indicative naționale care sunt pregătite pentru 2011-2013? Care este viziunea dumneavoastră în ceea ce privește coordonarea, integrarea între aceste, aceste două uh, elemente? Uh, Uniunea pentru Mediterana și politica de vecinătate la jumătatea mandatului. Grazie, eh, onorevole Mulțumesc, domnule Peillon. Are cuvântul domnul doamna Benarabatu pentru trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană se bazează pe dorința de a nu uh, tre trece prin război, perioade uh, foarte tragice. În momentul de față, în momentul în care avem acest proiect pentru Mediterană, trebuie să continuăm să încurajăm pacea și stabilitatea pentru partenerii noștri. Trebuie să uh, scoatem dintr-o situație tragică popoarele din Sud. Trei obstacole par uh, să rămână în calea noastră și să fie rezolvate. În primul rând, colonizarea fioroasă și cu încălcarea dreptului internațional a Israelului. În al doilea rând, crimele legate de atentatele teroriste și, în al doilea rând, uciderea celor din Sud, Haraga, care își riscă uh, viața în încercarea de a ajunge în Europa. Proiectul de cooperare cu Mediterana nu va avea niciun sens dacă nu reușim să rezolvăm aceste probleme. Ele sunt foarte urgente. Acordurile de asociere și negocierile trebuie să ne permită să impunem aceste exigențe pentru a uh, rezolva aceste probleme. În ceea ce privește tinerii Haraga, Uh, soluția se bazează pe două aspecte. În primul rând, ca țările din sud, țările din Maghreb, să asigure condiții de trai decente populațiilor lor, ceea ce înseamnă societăți deschise în care să domnească democrația, drepturile omului și pluralitatea opiniei, opiniilor politice, a culturilor, a religiilor, a identităților. În al doilea rând, ca politicile de imigrare europeană nu trebuie să creeze un dezechilibru, permițând mobilizarea unor persoane din Africa, să vină în, în, în Europa de Nord uh, atunci când e nevoie. Miza este europeană și mondială pentru că sudul Mării Mediterane reprezintă frontiera și locul simbolic al tipului de relații nord-sud pe care Europa dorește să le promoveze. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Benarabatu. Domnul Panzeri, președintele delegației pentru relațiile cu țările din Maghreb, are cuvântul 3 minute. Președinte, <clears throat> ce înățitut Mulțumesc, domnule președinte. Întâi aș vrea să spun ceva în legătură cu situația generală, pentru că, sigur, abordarea Comisiei este una pozitivă, însă consider că trebuie puțin uh, să ne intensificăm uh, acțiunea politică, pentru că a, în această zonă care poate să joace un rol strategic și aș dori ca Comisia să înțeleagă cu adevărat că e nevoie de un impuls mai puternic, pentru că acest lucru ar, ne-ar permite să ajungem și la un echilibru corect în această politică de vecinătate. Uh, Asta ar fi observația mea de ordin general și trebuie să spus că uh, trebuie să uh, privilegiem două orientări în această politică de vecinătate. Pe de o parte, un realism exces, excesiv, dacă pot spune așa, uh, bazat pe faptul că înțelegerile bilaterale și nu numai privesc doar problemele economice și pe de altă parte un unic punct de referință reprezentat de tema drepturilor umane. Temă foarte importantă, sigur, există această clauză eh, democratică, eh, dar eh, câteodată această situație este excesivă, pentru că de multe ori în discuțiile noastre vedem că există o încălcare a drepturilor omului și unii spun că să rupem toate relațiile cu anumite țări. Domnul Peion, da, spunea bine, dacă acționăm în ambele direcții, politicile de dezvoltare și politica democratică din aceste țări, ar fi bine. Acest lucru trebuie să se întâmple atât în dialogul de natură generală, din zona Marii Mediterane, cât și în relațiile bilaterale. Și astfel, în încheiere, aș solicita concluzie să facă o reflexie, pentru că eu văd aici că există o contradicție obiectivă între modul în care Europa acționează în această zonă și acțiunile uh, statelor membre, care de multe ori în discuțiile bilaterale Uh, riscă să intre în contradicție cu, interdic- cu intervenția la nivelul Uniunii Europene. Deci aș dori să întreb reprezentantul Comisiei cum vrea să găsească un echilibru între acțiunea la nivel european și acțiunea statelor membre, mai ales uh, a statelor de la zona, din zona Mării Mediterane. Mulțumesc, domnule Panțeri, și în încheiere dau cuvântul doamnei Kiel Nielsen. Merci. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să pun câteva întrebări în legătură cu respectarea dreptului internațional și mai ales în perspectiva relațiilor cu Israelul. Și aici vă pot da câteva exemplu, exemple concrete. Aș dori să vorbesc despre construirea și exploatarea unei linii de tramvai care să facă legătura între Ierusalimul de Sud și colonii, coloniile israeliene ilegale, uh, care au fost uh, lansat în 1967 și implicarea unei companii franceze în acest proiect nu mai este un proiect, de fapt este în curs de realizare. În al doilea rând, problema apei. Tehnologia apei ar trebui să beneficieze, să fie în beneficiul Europei. Dar eh, cum stăm cu dreptul la apă? Pentru că vă reamintesc că în octombrie anul trecut Amnesty International a publicat un raport eh, foarte important în legătură cu restricțiile de acces la apă pe eh, teritoriile palestiniene ocupate. Deci care este problema accesului la apă? Am pus deja această întrebare în scris comisiei și bineînțeles că aștept la un moment dat un răspuns care sunt mecanismele și măsurile de control pentru a ne asigura că produsele agricole, de exemplu, importate în Europa, nu provin din exploatări uh, din ferme din uh, palestiniene care se află sub ocupație. O altă întrebare, o întrebare legată de democrație, democrația în Israel. Ce se întâmplă cu cele 35 de legi israeliene care acordă prioritate evreilor și discriminează pe palestinieni? Ce se întâmplă cu numeroasele arestări care au loc acum a activiștilor pacifiști israelieni, arabi sau evrei, care se întrunesc săptămânal la Sheikh Jarrah, mai ales pentru a protesta împotriva expulzărilor uh, locuitorilor din uh, Ierusalimul de Est. Și aș dori să mai revin la această idee, să ascultăm populația, societatea civilă. Cred că e foarte important să ascultăm glasul societății civile și vă invit uh, la o conferință organizată de colegi și de mine. Am invitat membrii unei asociații israelo-palestiniene combatanți pentru pace, unii dintre ei se află chiar în sală și cred că ar fi foarte interesant pentru colegi să audă mărturia acestei tinere uh, palestiniene care a fost uh, militară în armata israeliană și care acum este activistă pentru pace și care ne spune care sunt răspunderile pe care le are față de Europa. Uh, ce așteaptă ei de la Europa? Ca Europa să-și facă tema, respectiv să ajute Israelul să fie o adevărată democrație, să respecte drepturile omului, să pună capăt politicii de apartheid. Această tânără uh, militează pentru a ne transmite acest mesaj și ne spune că așteptările sale în ce privește Europa sunt foarte mari pe problema democrației care respectă drepturile omului și dreptul internațional. Vă mulțumesc! Grazie, onorevole Kim Nielsen. La parola per... Doamne Ken Nielsen are cuvântul reprezentantul Comisiei pentru concluzie. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun, în primul rând, că noi nu considerăm deloc și faptul că s-a vorbit despre o lipsă de sensibilitate în legătură cu dilemele cu care ne confruntăm nu mi se pare corect. Înțeleg însă ce vreți să spuneți. În ciuda acestei nevoi de realism, trebuie să fim suficienți de ambițioși în proiectele noastre pentru viitor și în uh, diseminarea valorilor noastre înspre partenerii noștri. Și cred că această observație este importantă. Cred că, uh, de fapt, aceasta este, aceasta este temelia activității noastre. Însă, faptul că ne aflăm în sală ne arată că poate ar trebui să ne implicăm și mai mult. Poate că ar trebui să aprofundăm și mai mult această direcție. Însă, am aplicat în mod foarte strict un fel de plafon, un fel de ștachetă și am spus că dacă nu se ajunge acest nivel, renunțăm la cooperarea cu vecinii noștri din Sud, să zicem, pentru a adera la Consiliul Europei, s-ar putea să ne găsim în situația de a nu putea să cooperăm cu niciunul dintre vecinii noștri. Se confruntă cu probleme deosebite și, așa cum am spus și înainte, considerăm, uh, credem și considerăm că avem acest, acest obiectiv cu dumneavoastră, considerăm că modul de a aborda aceste probleme uh, e reprezentat de procesul de reformă, să încurajăm țările respective să adopte măsuri care să le permită să se apropie de valorile pe care le împărtășim noi în Uniunea Europeană. Prin intermediul dialogurilor care trebuie să țină cont de diferențele, diferențele culturale, nu doar de politică culturală, diferențele culturale în general pe care le avem cu aceste țări. Însă nu vreau să rămân doar la nivel general, pentru că mi-au fost adresate câteva întrebări foarte concrete. De exemplu, în legătură cu Egiptul și dacă suma pe care o alocăm pentru sprijinirea uh, reformelor politice, de ce este limitată? Putem explica acest lucru prin faptul că nu vorbim de furnizarea de uh, servicii pentru cetățeanul de rând. Nu. E vorba de proiecte pentru organizații mici, prin proiecte uh, care nu sunt foarte scumpe. 11,1 milioane poate fi o sumă foarte mare dacă este bine cheltuită în acest domeniu. Însă ce e important e să vedem ce se face cu acești bani, pentru că nu finanțăm lucrări de infrastructură. Ele sunt mult prea costisitoare. În ceea ce privește clauza de democrație în uh, acordurile de asociere, domnul Salafranca are dreptate atunci când spune că nu există niciun fel de uh, punct de vedere comun în întreaga Uniune Europeană și nu doar la Comisia Europeană în legătură cu felul în care trebuie să aplicăm acest element. Și e tot ce vă pot spune. În țări care au acorduri de asociere, cu care avem acorduri de asociere, nu cred că până acum uh, s-a solicitat suspendarea unui acord pe această bază. La un moment dat, sigur că nu în cadrul exercițiului în curs, să vedem care ar putea fi criteriile pentru a folosi acest instrument până la urmă. Dar, așa cum am spus, acest exercițiu este mult prea limitat pentru a rezolva această problemă atât de importantă. Am fost întrebat dacă vor exista schimbări în relațiile cu Siria dacă va fi semnat acordul. Da, sigur că da. În multe domenii de cooperare, vom avea o deschidere și va trebui să o dezvoltăm prin intermediul unor subcomisii, așa cum procedăm și cu alte țări. Încercăm să ne asigurăm că acordul va fi uh, semnat și să majorăm uh, sumele acordate uh, Siriei. În ce privește Uniunea pentru Mediterană, se pare că secretariatul a aprobat statutul acestei uniuni și odată cu numirea secretarului general acest statut va putea funcționa, ce vă pot spune este că încercăm să integrăm ce s-a făcut în Uniunea pentru Mediterană în planificarea noastră. De fapt, în lista proiectelor aprobate la Paris, contribuția cea mai importantă a venit din domeniile care făceau obiectul uh, dezvoltării. Patru din șase uh, uh, zone de proiecte sunt zone în care există proiecte finanțate de Uniunea Europeană și intenționăm să continuăm pe această cale. Așa cum am spus, până acum 70 de milioane în 2009 au fost aprobate pentru cooperare regională. Și propunem ca această sumă să crească în medie până la 96 milioane pentru perioada 2007-2013, ceea ce ne-ar putea permite să obținem acest tip de sinergii. Acestea fiind spuse, um, proporția proiectelor și ambiția proiectelor Uniunii Europene merge mult mai departe de uh, posibilitățile noastre de finanțare în uh, acest context regional trebuie să folosim instrumentele financiare, de exemplu, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, dar și contribuția instituțiilor financiare, pentru a uh, implica și, uh, de asemenea, să implicăm și sectorul privat. Și e, momentul, e motivul pentru care după, deci se uh, instituie acest secretariat și de altfel aceasta ar trebui să fie misiunea principală a secretariatului. Să reunească toate forțele pentru finanțarea marilor priorități care figurează în cadrul Uniunii pentru Mediterană. Sunt de acord că soluția pentru multe probleme legate de terorism și imigrare, uh, nu spun că e un, instrument, un set de instrumente, dar că trebuie să implicăm și societatea civilă și încercăm să facem acest lucru cu politica europeană de vecinătate. Am spus acest lucru în discursul introductiv și repet acest uh, lucru. Astfel vom putea cel puțin să reducem prin intermediul dialogului numărul de oameni care mor în urma uh, unei proaste fun funcționări a relațiilor noastre. Cum putem să combinăm reacția la ce se întâmplă fiecare țară cu politicile generale pe care le adoptăm noi. Așa cum am spus, trebuie să ne adaptăm la situația diferită de la țară la țară și singurul mod în care putem face acest lucru e să avem planuri de acțiune diferențiate și programe indicative cu fiecare din țările respective, în primul rând. În al doilea rând, trebuie să avem structuri bune de dialog care să ne permită să Uh, identificăm problemele atunci când apar, în cadrul uh, acordului de asociere, de exemplu, sau în contextul structurilor instituite în urma dialogului, în planurile de acțiune. Și Uniunea Europeană are obiceiul să reacționeze la anumite evenimente prin intermediul unor declarații, a unor demersuri și așa mai departe. Din păcate, instrumentele pe care le avem la dispoziție nu sunt foarte reactive Uh, nu sunt concepute pentru o reacție imediată. Sunt mai degrabă adaptate la o situație pe termen mediu sau schimbări pe termen mediu. Avem instrumente, așa cum spuneați, însă nu fac parte din exercițiul actual. Instrumentul de stabilitate, de exemplu, apoi liniile bugetare, tematice, drepturile omului, democrație, actorii non-statali și așa mai departe. Dar, încă o dată, nu e vorba de instrumente suficient de flexibile, iar reacțiile noastre, câteodată, nu sunt suficient de rapide uh, în deblocarea banilor, a resurselor, dar aceasta, asta e situația deocamdată. Nu aș dori să mă eschivez în fața problemelor de care vorbeam. Conflictul din Gaza a fost uh, ridicat de Uniunea Europeană. Am solicitat Israelului să sprijine populațiile afectate prin intermediul asistenței de urgență. Am insistat Uh, pe deschiderea frontierelor uh, fâșiei Gaza, facem acest lucru și în prezent și uh, putem contribui la soluționarea problemei prin încurajarea păcii. Unul dintre pilonii reprezintă construirea unui stat palestinian și majoritatea asistenței acordate autorităților palestiniene vizează tocmai construirea acestui stat în conformitate cu propunerea autorității palestiniene. Considerăm că în afara acestui cadru, din păcate, e foarte puțin probabil să rezolvăm problemele foarte grave uh, din, acele te- din aceste teritorii, că e vorba de situația economică a populației palestiniene în fâșia Gaza, Uh, și Iordania și situația din uh, Ierusalimul de Est, care uh, și ea nu poate fi îmbunătățită altfel. Depunem eforturi diplomatice, politice, asistență, planuri de acțiune, dialoguri, tot ce putem în slujba acestei cauze. E singurul mod în care ne putem aduce o contribuție pozitivă. Mulțumesc! Ringrazio a nome di tutti voi Mulțumesc în numele nostru a tuturor, uh, domnului doctor Dupla de Moral, pentru că a avut un dialog atât de constructiv cu comisia noastră. Mulțumesc colegilor pentru întrebările puse și pentru contribuția semnificativă adusă la, acea, la acest dialog. Sigur că discuția este deschisă și vom vedea pe viitor, în ultimele luni, cum se va evolua situația, dar știm că există voință din partea Comisiei de a consolida dimensiunea economică și financiară, lucru care ar fi foarte important pentru regiune, mult, lucru subliniat de mulți colegi și răspunsurile dumneavoastră ne-au mulțumit. Uh, mulțumim uh, și reluăm reuniunea la orele 15 uh, cu vicepreședintele, Provera, cu discuția privind țările vecine din Est și mai ales situația din Georgia. Mulțumesc pentru atenție.